Colleghi, buon pomeriggio. Cominciamo subito anche perché abbiamo un'agenda abbastanza nutrita. A nome della Commissione CRIM eh, do il benvenuto. Dragi colegi, bine ați venit. În numele Comisiei CRIM aș dori să vă urez uh, bun venit tuturor. Aș dori să-i urez bun venit uh, domnului comisar Cecilia Mastrom, comisar pentru afaceri interne. Dânsa a venit astăzi uh, să vorbească despre acele aspecte care sunt direct relaționate de activitatea comisiei noastre. După cum știți, dânsa este responsabilă de multe domenii, printre care securitate și în deosebi uh, mafie și crimă organizată. Activitatea dumnei este de o deosebit interes pentru Comisia CRIM, deosebit uh, în ceea ce privește comisiile de investigație ale Uniunii Europene. Dumnezeu analizează de asemenea posibilitatea armonizării legislației naționale inclusiv uh, stabilirea unei definiții uniforme a uh, crimelor, inclusiv crimelor transnaționale. Dați-mi voie să vă spun că încă de la început doamna Maștrom și-a prezentat, a dat dovadă de un interes pentru toate aceste subiecte cu care se ocupă comisia noastră. După cum vă spuneam în trecut, dacă nu ar fi fost pentru deschiderea și viziunea de care a dat uh, dovadă, și, de asemenea, puterea dumneei de a spune lucrurilor pe nume, nu cred că am fi discutat astăzi toate subiectele pe care le abordăm astăzi în cadrul comisiei noastre. Înainte de a da cuvântul doamnei Maștrom, dați-mi voi să vă spun cum se va desfășura dezbaterea. În primul rând, vom asculta intervenția doamnei Maștrom, apoi uh, vom avea o primă sesiune de întrebări cu coordonatorii grupurilor, Doamna Malmström va răspunde, iar apoi uh, voi da cuvântul celorlalți membri. Doamna comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte, dragă Sonia. Doamnelor și domnilor, bune după amiază. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră de a mă afla astăzi aici pentru a marca astfel începutul activității comisiei dumneavoastră care demonstrează angajamentul dumneavoastră împotriva crimei organizate, lucru foarte important pentru mine de asemenea am venit uh, mai mult uh, să ascult, dar pentru a demara dezbaterea aș dori să delinez care este poziția Comisiei. Aștept apoi cu nerăbdare întrebările dumneavoastră pentru a vedea asupra căror aspecte doriți să vă concentrați activitatea și pentru a vedea cum putem colabora. Fiți liniștiți, dorim să colaborăm cu dumneavoastră și să facem tot ce putem pentru a ajunge la rezultate pozitive. Inițiativa adoptată în Parlament în luna octombrie anului trecut, a subliniat că crima organizată reprezintă un pericol important pentru valorile europene. Aceasta reprezintă capacitatea comunităților afacerilor de a submina sistemul nostru democratic. Se infiltrează în sistemul economic și uh, subminează capacitatea acestora de a furniza servicii cetățenilor. Lucru cu atât mai periculos, atât uh, cu atât mai mult cu cât ne gândim la vremurile cu care ne confruntăm. Bineînțeles, e foarte greu să cuantificăm costurile presupuse de crimă organizată. În primul și în primul rând, costul uman este unul extrem de ridicat, dar afectează de asemenea și societățile și economiile noastre într-o pondere semnificativă. Prin statisticile pe care le-am realizat în acest an, sperăm să putem progresa și să furnizăm statistici de calitate superioară în anii următori. Costurile sunt, uh, bineînțeles, uh, enorme și e nevoie de uh, o determinare impresionantă la nivel european, la nivel național pentru a combate acest fenomen. Dați-mi voie să vă dau câteva exemplu. Exemple, spălarea de bani, conform FMI, se ridică la între 800 și 1600 de miliarde de dolari pe an în lume. Este o sumă copleșitoare. Reprezintă PIB-ul uh, Poloniei sau în marja superioară al Italiei. Vorbim astfel de sume semnificative. Se estimează că 1,5 milioane de cetățeni UE consumă cocaină în mod regulat. E vorba de mai mult decât populația Ciprului și a Maltei împreună. Un număr de organisme specializate uh, afirmă că 120 de miliarde de uh, euro sunt pierduți în fiecare an din cauza corupției. E vorba de aproape 1% din uh, bugetul anual al Uniunii Europene. Aceste grupuri de uh, criminalitate organizată acționează la frontierele interne și externe ale Uniunii, de-a lungul Uniunii, în diverse piețe. Un stat membru nu poate răspunde nu poate oferi un răspuns individual, nu poate răspunde singur. Iată de ce avem o sarcină, o obligație de a promova atât măsuri practice, cât și de a ne armoniza legislația. Trebuie să îmbunătățim cooperarea practică, cât și gestionarea frontierelor. Politicile interne nu sunt suficiente în uh, economia de piață deschisă, vulnerabilitatea economică și instabilitatea politică afectează lumea, îndeosebi regiunile învecinate ale UE. Aceasta este dimensiunea externă pe care trebuie să o integrăm mult mai bine decât am făcut până acum. Trebuie să stabilim uh, parteneriate strategice, să deschidem dialog cu țări terțe și organizarea regională devine tot mai importantă. Până la ora actuală, abordarea noastră s-a bazat pe uh, practici comune, priorități comune și o delineare foarte clară a activităților și sarcinilor. Acest lucru a fost uh, creionat foarte bine, după cum știți, în, strategia de la, în programul de la Stockholm și în strategiile Comisiei din noiembrie 2010. Comisia organizează anual, după cum știți, o dezbatere în acest subiect împreună cu dumneavoastră și vom elabora un raport uh, anual în curând. Există, de asemenea, o abordare la nivelul uh, polițienesc. Acesta a fost pus în aplicare împreună cu agențiile UE. Activitatea noastră în ceea ce privește crima organizată se împarte în patru categorii. În primul rând, combaterea unor uh, tipuri de uh, infracțiuni grave. Acestea sunt tot mai numeroase și sunt lucrative pentru grupurile de crimă organizată. E vorba de, îndeoseb, trafic de ființe umane și cibercriminalitatea. Traficul de ființe umane, de ființe umane este o, um, o infracțiune gravă, nedemnă de Uniunea Europeană în 2012. Directiva care s-a adoptat anul trecut stabilește sancțiuni minime și vine cu dispoziții concrete, în același timp oferind asistență victimelor confirmă că victimele nu ar trebui pedepsite pentru delicte minore pe care au fost obligate să le comită. În următoarele săptămâni uh, vom veni cu o strategie pe termen lung care să completeze această strategie. Urmărim să stabilim pentru următorii 5 ani priorități concrete care uh, va include de asemenea un birou de monitorizare al traficului. Ea va coordona activitatea Comisiei în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane. Știu că mulți dintre dumneavoastră um, ați cunoscut deja această persoană. În ceea ce privește cibercriminalitatea, acesta este un alt domeniu unde trebuie să depunem eforturi considerabile. Avem nevoie de cooperarea sectorului public, privat și agențiilor. Anul trecut a fost adoptată o directivă referitor la exploatarea sexuală a copiilor, unde abordăm pedopornografia pe internet. Uh, ne referim de asemenea la atacuri asupra informa- sistemelor informatice, subiect pe care l-a dezbătut în Comisia Libe și uh, care de asemenea să ne permită să elaborăm un răspuns pentru a răspunde mai bine asupra atacurilor, uh, de exemplu, sistemelor informatice ale băncilor. La ora actuală înființăm un uh, centru în cadrul Europol pentru a uh, Uh, permit astfel aplicarea legii de-a lungul UE. Succesul acestei inițiative va depinde, bineînțeles, de cooperarea dintre statele membre și de resursele alocate. În al doilea rând, am luat o serie de măsuri pentru a combate motorul crimei organizate. E vorba de bani, profit. Uh, știu că e un subiect foarte important pentru doamna președinte. Dacă dorim să slăbim rețelele criminale, trebuie să atacăm această parte, banii, trebuie să atacăm motivația financiară. Iată de ce, în urmă cu doar câteva luni, am propus o directivă pentru a permite uh, statelor membre să înghete și să confiște averile și bunurile obținute în urma activităților criminale. Va oferi reguli mai clare, mai precise referitor la confiscarea extinsă, reguli referitor la confiscare unde bunurile au fost transferate de la um, suspect la o uh, per terță persoană și va permite confiscarea de asemenea în cazul în care uh, suspectul nu mai poate fi condamnat, fie că a decedat sau că uh, nu mai poate fi prins. E foarte important pentru a demara activitatea practică. Uh, statele membre să poată astfel confisca bunurile și să înființeze puncte de contact pentru a gestiona și gestiunea bunurilor este foarte importantă pentru ca acestea să nu se deprecieze în timpul derulării procesului. Și aici mă bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru că știu că e foarte important pentru comisia aceasta. Am prezentat de asemenea pachetul anticorupție incluzând un mecanism de evaluare a eforturilor împotriva corupției. Știm că, din păcate, există o legătură foarte strânsă între corupție și crimă organizată. Comisia a subliniat că acest pachet um, este foarte important. Legislația anticorupție este neuniformă de-a lungul Uniunii Europene. Iată de ce încercăm să încurajăm statele membre să depună eforturi suplimentare și vom veni cu recomandări specifice pentru fiecare țară. Vom uh, publica anul viitor primul raport și acesta va fi publicat apoi la fiecare doi ani. Sper că vom reuși să creăm sinergii între activitatea noastră și activitatea dumneavoastră, deoarece tot ce ține de corupție este un subiect foarte delicat și pentru a veni într-adevăr cu o analiză reală avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. De asemenea, contactele dumneavoastră pe care le aveți în parlamentele naționale joacă un rol important. Colaborăm cu statele membre pentru a actualiza standardele în lupta împotriva spălării banilor și, împotriva, și împreună cu grupul de intervenție al OECD. Anul acesta s-a stabilit, de exemplu, utilizarea unui limbaj mult mai precis um, în ceea ce privește transparență. Doar în momentul în care se știe cine deține compania sau trustul să poată urmări sursa finanțării. Pe baza recomandărilor uh, acestui grup de intervenție, colegul meu Michel Barnier pregătește o reformă a celei de-a treia directive împotriva spălării banilor. În același timp, considerăm uh, nevoia unei noi directive referitoare la sancțiuni penale împotriva spălării banilor. Și aici aștept cu nerăbdare uh, sugestiile dumneavoastră. În al treilea rând, avem nevoie de un uh, mai bun acces la schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii în UE și dincolo de granițele acestea. Este foarte important pentru a putea identifica, dezmembra și uh, urmări în instanță aceste grupuri. Componenta transnațională este una foarte importantă a crimei organizate și iată de ce este foarte important să, le, să stabilim niște standarde comune de protecția datelor uh, în uh, UE. După cum știți, în 2011 s-a făcut o propunere comună pentru um, datele PNR. Acest lucru este deosebit de important pentru droguri, uh, traficul de ființe umane, dar și în ceea ce privește terorismul. Trebuie aici, de asemenea, să valorificăm la maxim potențialul european, Europol dorim să revizuim baza juridică a Europol în acest an, pentru a face astfel agenția să fie mult mai utilă în uh, ceea ce privește uh, investigațiile transfrontaliere. Doamnă președintă, forțele de aplicare a legii au nevoie de pregătire și fonduri suficiente pentru a face față amenințării crimă organizate. Iată de ce propunem, uh, dorim să propunem în acest an un nou program de pregătire pentru a permite forțelor de aplicare a legii să dobândească noile tehnici, pentru a putea astfel pune în aplicare mai bine dispozițiile și uh, integrarea în CEPOL. Acest program de pregătire cred că va fi unul extrem de folositor și cred că va fi unul unde vom putea colabora. În ceea ce privește finanțarea, negocierile referitoare la CFM, uh, se derulează, după cum știți. În ceea ce privește securitatea internă, Comisia dorește ca un fond să fie alocat pentru nevoile poliției, uh, protejarea frontierelor și contraterorism și, terorii, și uh, securitate. Iată de ce agențiile UE ne pot ajuta să punem în aplicare anumite sarcini, anumite obiective. Aici, bineînțeles, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Sper că a fost o introducere utilă pentru a vă prezenta contextul în care ne aflăm. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră, observațiile dumneavoastră și idei referitor la cum ne putem îmbunătăți cooperarea. Dați-mi voie să conchid spunând că uh, această comisie beneficiază de sprijinul de plin al comisiei. Vă mulțumesc! Grazie a lei, commissaria. Lei è stata non soltanto chiara, ma ancora una volta ha lanciato dei messaggi. Mulțumim, comisar. Ați fost nu doar clară, dar ați trimis și niște mesaje foarte puternice legate de nevoia de aplicare a diferitelor tipuri de cooperare, nu doar între agenții, ci între diferitele organisme și organizații care um, combat crima organizată. Ați vorbit despre rolul uh, important al implicării Europolului și despre posibilitatea de a avea un uh, acces mai bun uh, la um, informațiile schimbate. De asemenea, ați indicat nevoia de a înțelege exact dimensiunea impactului pe care îl au activitățile infracționale asupra economiei, pentru că acestea agravează situația. Fără mai multe comentarii, voi da deja cuvântul coordonatorilor. Vom începe cu doamna Matie. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar din numele, în numele PPU-ului aș vrea să vă mulțumesc deja pentru această cea de-a doua reuniune a comisiei noastre. Reprezintă un semnal important în activitatea noastră și vă mulțumim pentru prezența noastră aici. Acum apreciem gestul dumneavoastră și sperăm să existe o colaborare cât mai bună între această comisie CRIM și Comisia Europeană și uh, vrem să vă anunțăm de acest lucru deja de acum și încă o dată vă mulțumim pentru angajamentul manifestat. Um, cât despre confiscarea bunurilor um, obținute prin uh, infracțiuni, iată, este o propunere foarte importantă pe care o acceptăm cu satisfacție pentru că este una dintre propunerile cele mai uh, puternice în acest sens de mai mulți ani și PPO-ul uh, um, o salută așa cum a spus și dumneavoastră, este foarte important să uh, punem exact uh, punctul pe I, să mergem la nucleul uh, lucrurilor și suntem uh, foarte satisfăcuți de această propunere pe care ați făcut-o. De asemenea, angajamentul pe care l-ați manifestat față de lupta împotriva um, um, criminalității um, informatice și acesta în mi se pare foarte important. Uh, mai multe persoane m-au uh, informat uh, în legătură cu acest centru de luptă împotriva um, cibercriminalității, dar aș vrea, domnul comisar, să ne spuneți mai mult uh, despre um, resursele pe care vrea să le aloce Comisia acestui centru pentru um, cibercriminalitate. Bine, ați spus de asemenea că e nevoie de mijloace pe care putem să le punem la dispoziție acestui centru, dar vrem să știm exact ce vrea să aloce Comisia acestui uh, centru pentru funcționarea acestuia și, uh, de asemenea, legat de CEPOL, m-am bucurat să vă aud uh, că ați menționat acest subiect. Formarea poliției europene este foarte importantă. Agenția în acest moment este una de mici dimensiuni, are decât aproximativ 30 de persoane și cred că pentru a putea avea un impact real general, acesta trebuie să se transforme într-o adevărată academie de poliție care să fie uh, într-adevăr eficientă în formarea polițiștilor uh, din Uniunea Europeană. Și întrebarea mea ar fi uh, dacă Comisia intenționează să aloce și alte mijloace acestei instituții pentru ca acesta să dea mm, roade. De asemenea, aș vrea să știu care uh, este cooperarea pe care o aveți cu țările terțe în ceea ce privește spălarea de, ani, spălarea de bani și crima organizată. Am vrea să aflăm mai multe despre acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim. Mulțumesc um, Doamna președintă, cred că trimitem un uh, mesaj uh, excelent și că de, demarăm uh, pe calea cea bună. Comisia pare să aibă un, un mandat foarte puternic și mă bucur că ați manifestat uh, disponibilitatea de a um, coopera cu noi în toate domeniile. Uh, Ați spus uh, chiar dumneavoastră că aceste chestiuni sunt deosebit de um, complexe. Crima organizată, corupția, spălarea de bani sunt domenii extrem de largi, însă sunt uh, corelate. Grupul nostru politic a um, solicitat o analiză și aceasta a arătat că evaziunea fiscală are costuri de 100 de mii de miliarde de euro pe an și cel um, tipul de crimă organizată care crește cel mai uh, rapid în acest moment, și anume criminalitatea cibernetică, costă Uniunea Europeană aproximativ 300 de miliarde de euro pe an. Iată niște sume exorbitante. Iar cetățenii europeni, uh, conform datelor uh, Eurobarometrului, sunt foarte preocupați de aceste aspecte. Mandatul nostru ar fi acela de a analiza, de a examina activitatea instituțiilor uh, comune, cum ar fi Europol, Eurojust, și să vedem cum am putea să sporim cooperarea între diferitele um, autorități din statele membre. Întrebarea mea ar fi următoarea. Ce părere aveți despre posibilitatea um, Um, pe care o vom examina în cadrul acestei comisii, aceea de a avea un fel de procuror european, o instituție a procurorului european. Ce înseamnă european aici? Pentru că acest aspect va fi unul care ne va preocupa și încă un lucru aș vrea să mai subliniez în acest moment uh, avem în perspectivă două evenimente sportive deosebit de importante, campionatul european de fotbal din Polonia și Ucraina și Jocurile Olimpice de la Londra. Eu sunt foarte preocupat și îngrijorat de ce se va întâmpla um, în legătură cu um, situația femeilor, exploatarea acestora, traficul de femei și așa mai departe. Știm cu toții ce s-a întâmplat în Germania. Mai multe ONG-uri au indicat faptul că că uh, dimensiunea traficului uh, de femei în ultima vreme a crescut uh, semnificativ în perioada campionatului desfășurat în Germania. Acest stat au, a organizat la vremea respectivă mai multe campanii de conștientizare, s-a um, crescut numărul de um, forțe poliționești um, desfășurate și um, vreau să știu dacă Comisia ia în considerare faptul că uh, acest lucru poate să se întâmple și acum și de asemenea și Regatul Unit și Polonia trebuie să recunoască gravitatea situației și să se asigure că același lucru nu se va repeta. Este, avem acum uh, prima reuniune a Comisiei uh, noastre și traficul uh, nostru, traficul de femei probabil că va crește și Comisia ar trebui să ia um, o măsură în acest sens. Mulțumim uh, grupului uh, ALDE. Showing such enthusiasm with your, your speech. Mulțumesc. În primul rând am vrea să avem uh, o variantă scrisă a discursului dumneavoastră pentru că ne-ar fi foarte util. O să înțeleg uh, din faptul că dați din cap că sunteți de acord nu cred că vom putea rezolva această problemă în întregime. Mă refer uh, acum la paradisurile fiscale. Din uh, păcate știu că și statul meu membru este implicat în astfel de activități. Nu știu dacă Comisia are um, ceva, um, intenționat să facă ceva în acest sens, dar um, uh, paradisurile fiscale reprezintă o um, problemă pentru noi. Uh, se pot uh, face tot felul de schimburi între Regatul Unit și um, uh, insula Man. Noi o să lucrăm foarte um, um, mult pe această chestiune și vom produce și un raport, dar sunteți de acord că avem nevoie de a avea un impact astfel încât să existe o dorință politică de a merge mai departe. Nu e vorba doar de activitate de hârțogoraie care după aceea este clasificată. Uh, e nevoie de un impact și cred că um, um, sperăm prin raportul um, domnului Iacolino să uh, tratăm și problema um, locurilor de muncă um, care sunt pierdute ca urmare a activității acestor băieți roi și să sperăm că activitatea noastră poate să aibă un impact pozitiv și asupra ocupării locurilor de muncă și poate putem de asemenea să facem și economie enorme pe care să le resimtă contribuabilii europeni. Trebuie, cred că putem să um, ne gândim la faptul că, uite, dacă facem ceva în acest sens, putem să câștigăm 10 milioane de locuri de muncă. Atunci, dacă acest semnal este înțeles, dorința politică va exista. Grație. Periver din verdi onorevole Stes. Mulțumim, Stefan. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi Comisiei pentru prezentare. N-a fost uh, vorba de mm, informații foarte specifice, vom avea nevoie de altele, dar așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu Comisia. În primul rând, uh, desigur, este evident că mm, crima organizată reprezintă un subiect uh, foarte complicat. M-am, M-am uitat, uh, de exemplu, la um, instituțiile de referință um, și la definițiile acestui termen și autoritatea din Germania a venit cu o definiție foarte specifică. În primul rând, crima organizată implică um, mereu niște structuri specifice comerciale care sunt concepute astfel încât să pară uh, legale, deși nu sunt. În țara mea de proveniență, Belgia, uh, am uh, aflat de curând că de mai mulți uh, ani a existat uh, o bancă care a fost implicată în camuflarea mai multor tipuri de infracțiuni și trebuie să recunoaștem că um, crima organizată este un fenomen răspândit uh, foarte mult în Europeană. Un alt aspect subliniat este că um, o, o altă trăsătură a crimei organizate se referă la uh, intimidare și um, amenințări, la presiuni, um, reprezentanții um, acestor grupuri de uh, crimă organizată pun presiune asupra factorilor de decizie uh, politici, economici și uh, vreau să înțeleg uh, cum funcționează, cum colaborează departamentele Comisiei Europene uh, în legătură cu acest subiect. Evident că e nevoie de implicarea mai multor departamente ale Comisiei și antevorbitorii au um, indicat că un, o instituție a Procurorului European ar reprezenta un instrument juridic foarte important, dar dacă ne uităm la um, uh, Tratatul Disavona, putem să vedem că uh, structurile uh, implică uh, și uh, uh, evaziune fiscală din bugetul Uniunii Europene. Deci noi trebuie să mergem mai departe cu analiza noastră și vă întreb dacă aveți idei în acest sens. Și apoi a treia întrebare legată de chestiuni practice legate de activitatea acestei comisii. Noi intenționăm să organizăm um, o o călătorie de lucru în Serbia. Am înțeles că acolo fenomenul corupției este um, deosebit de pronunțat. Țara, această țară este uh, candidată și urmează poate să devină membru și aș vrea să știu să știm care ar fi ideile comisiei, astfel încât să ne asigurăm că această călătorie a noastră în Serbia se va desfășura cât de bine cu putință. Domnul Kirchhoff, trei minute. Doamnă președinte, aș vrea să începe prin a menționa un aspect pe care l-a subliniat și doamna comisar uh, legat de activitatea noastră. O serie de oameni își pun la îndoială uh, aspectele pe care le au în comun uh, um, subiectele noastre de discuție, în afară de Um, legăturile cu crima organizată, cu infracțiunile grave. Noi cred că trebuie să subliniem uh, importanța unei abordări comune, așa cum a sugerat și doamna comisar, pentru că, din câte știu eu, uh, E foarte greu să discutăm separat despre activitatea, de exemplu, unui grup uh, de crimă organizată important, fie că e vorba de mafie sau de alte organizații similare din, um, din alte țări. E foarte greu să vorbim despre subiectul cibercriminalității sau despre traficul de persoane sau despre spălarea de bani, um, fiecare stat în parte. Dar din câte am înțeles eu și din câte știu din propria mea experiență, toate aceste lucruri sunt interconectate. Și atunci, întrebarea mea către mm, comisie ar fi um, cum consider că aceste subiecte sunt uh, interconectate, aș vrea să știu um, care este contextul în care doamna comisar vede un progres în ceea ce privește schimbul de informații utile. Am discutat acest lucru la nivelul um, instituțiilor de punere în aplicare a legii și um, am luat în considerare faptul că Europol se poate ocupa de o serie de lucruri într-o oarecare măsură, dar nu cred că mandatul său este suficient și cred că ar trebui să creăm noi canale de schimb de informații și o altă întrebare pe care am mai adresat-o și zilele trecute. Uh, Deși nu face parte din uh, ordinea noastră de zi, sper că va exista cel puțin o încurajare din punctul de vedere al Comisiei um, um, în legătură cu o o colaborare mai bună între serviciile de informații, um, între serviciile noastre din Uniunea Europeană și cele ale um, ter- țărilor terțe, astfel încât resursele noastre să fie aduse la oaltă și să încercăm să lucrăm mai bine în ceea ce privește detectarea infracțiunilor și um, condamnarea infractorilor oriunde să le afla aceștia. la parola al onorevole Sondergaard. Mulțumesc, domnul Sondergaard, acum. Vă mulțumim, doamnă comisar, doamnă președinte. der, hvor problemet jo bliver Doamna comisar a abordat îndeosebi aspectele economice, care sunt foarte importante și foarte numeroase, însă problemele adevărate de viață și de moarte apar atunci când criminalitatea organizată se infiltrează în politică, când suminează democrația, chiar când o elimină, când o anulează și deciziile aparent democratice la nivel administrativ sunt luate, de fapt, în interesele acelora care servesc organizațiile de crimă organizată. Doamna comisar a vorbit despre programul de la Stockholm și despre numeroase programe care sunt elaborate la ora actuală la comisie. Uh, totul bine și frumos, într-adevăr sună foarte bine, dar trebuie lucrat în continuare, trebuie să furnizăm protecție martorilor, protecția celor care declanșează sau ne atrag atenția asupra acestor activități. Întrebarea, nu, întrebarea mea este cum putem implica societatea civilă. Nu cred că putem câștiga lupta împotriva crimei organizate dacă nu implicăm mai mult, mai puternic societatea civilă și astfel construim mai multă transparență în societate. Pentru că criminalitatea organizată um, crește și se dezvoltă în întuneric. Și pe măsură ce putem implica tot mai mult uh, societatea civilă, atunci putem uh, descoperi și uh, învinge crima organizată. Să luăm sectorul uh, bancar, de exemplu. Cu cât există mai multe secrete aici, uh, cu atât e mai ușor să se devieze fonduri în paradisurile fiscale, cu atât e mai ușor să se ascundă crima organizată. Dacă ar fi un sector transparent, ar fi mult mai ușor de monitorizat. Nu știu cum e situația în uh, Suedia, însă în ceea ce privește impozitele, odinioare existau registre fiscale și se putea urmări, urmări fiecare ce impozit pleca și, plătea și care era nivelul de trai al uh, cetățenilor. Da, într-adevăr, e nevoie de transparență. Vedem uh, însă tot mai mult în numeroase țări o creștere a traficului cu ființe umane și acest lucru este strâns legat și de acele persoane care realizează o, o activitate plătiți sub nivelul salariului minim. Există practic astăzi mai mulți sclavi decât în trecut. Iată de ce societatea civilă uh, și, uh, de asemenea, alocarea permisului de muncă trebuie controlat mai bine, trebuie verificat că oamenii sunt remunerați corespunzător. Toate acestea sunt menite așadar să lupte împotriva crimei organizate. Întrebarea mea este cum crede Comisia că va implica mai mult societatea civilă și va crea astfel mai multă transparență, mai multă deschidere în lupta împotriva crimei organizate. În uh, Comisia de Control Bugetar are loc uh, acum un vot. Iată de ce, din păcate, sunt nevoit să plec. Nu e din uh, lipsă de politete, ci din nevoie. Mulțumesc. Vreau anche fare un piccolo riferimento, ne ha già accennato l'onorevole Mattia Uh, vreau și eu să vă pun o întrebare. Doamna Matiu a abordat-o deja. Săptămâna trecută am fost invitați de directorul Europol la Haga. Am deschis conferința anuală a polițiștilor europeni și am prezentat chestiunile care au dus la constituirea comisiei noastre. Apoi, la reuniunea bilaterală cu Poliția Națională Spaniolă, cu șeful Poliției Columbiene, cu FBI, cu DCA și DA, am constatat că toți vor să colaboreze cu comisia noastră și cred că e un aspect pe care trebuie să-l folosim să dăm curs acestor propuneri. Iată întrebarea pe care vă pun, doamnă comisar. Care sunt termenele pentru analizarea deciziei cadru 84 pe 2008 în ceea ce privește crima organizată? Decizia 841. Thank you very much and thank you for your... Vă mulțumesc pentru sugestii și întrebări. În ceea ce privește ultima întrebare, da, până la sfârșitul anului vom termina de analizat propunerea. Doamna Matio, propunerea pentru confiscare a fost sprijinită puternic în Consiliu. Am încredere că vom putea să lucrăm împreună foarte repede ca colegislatori pentru a pune în aplicare aceste uh, reguli care duc la armonizare. Sper că până la începutul anului viitor putem să operăm deja și cu Europolul și să adăugăm um, experți și din statele membre. Uh, vom analiza amenințările, vom coordona modul în care ne protejăm, exerciții, uh, bune practici, parteneriatele cu domeniul public și privat pentru abordarea criminalității informatice și vom uh, analiza și hardware-ul care a fost confiscat. Sper că este un centru important pentru consolidarea securității pe internet. În ceea ce privește CEPOL, încă Colaborăm cu statele membre să identificăm prioritățile de pregătire. Există domenii unde este nevoie de mai multă pregătire, de un program Erasmus pentru polițiști și sper că împreună cu statele membre și academiile de poliție din Uniune putem să oferim un anumit element de pregătire care va duce la o mentalitate europeană a polițiștilor și ne vom întâlni cu statele membre pentru a identifica uh, propunerile până la sfârșitul anului. Uh, domnule Holder, da, lucrăm în uh, ceea ce privește securitatea pe internet, avem un uh, grup comun și ne asigurăm că toate statele ratifică Convenția de la Budapesta. De asemenea, uh, lucrăm și în ceea ce privește pornografia infantilă pe internet. Să vedem cum putem colabora mai bine. Pentru că există și unele materiale provenind din Statele Unite. Cred că ideea procurorului este foarte bună, este cam controversată din punct de vedere politic, nu depinde de mine, dar eu consider că e o idee bună și ar putea ajuta. În ceea ce privește traficul prilejului de evenimentele importante, nu pot să răspund cum, cum vor putea autoritățile poloneze, ucrainene și uh, Um, engleze să acționeze, dar întotdeauna există un risc crescut în asemenea situații. Sper că au tras învățăminte din ceea ce s-a întâmplat în Germania, sper că bunele practici sunt răspândite. Este foarte important în aceste cazuri și noi sprijinim tot, tot felul de proiecte care există în acest sens dar nu pot să vă spun ce resurse sunt implicate. Domnule Newton Dan, da, puteți să primiți o copie a discursului meu în ceea ce privește paradisurile fiscale. Eu și comisarul Barnier încercăm să vedem ce putem face și până la sfârșitul anului vom avea o inițiativă după analiză. În ceea ce privește raportul, există voință politică eu, din partea Comisiei, nu pot să vă spun cum să vă organizați raportul și prioritățile. Dar, pe lângă suferința umană pe care și domnul Sondergaard a menționat-o, există elemente importante, cum ar fi locurile de muncă, cum putem să recuperăm banii. Sume imense de bani dispar în fiecare moment în, de pe urma activităților ilegale. Cum putem să le recuperăm, în special în perioada de criză? Economia ar, legală ar beneficia foarte mult și trebuie să ne arătați acest lucru. Trebuie să vedem cum uh, erodează încrederea în instituțiile publice, crima organizată și activitățile uh, ilegale. Există o lipsă de bani, dar și o lipsă a încrederii publice. Și instituțiile Uniunii suferă de pe urma pierderii legitimității. Este un domeniu în care putem să luăm mai multe măsuri. Cum să colaborăm? Domnule Stas, încercăm în comisie să elaborăm strategia de securitate internă suntem uh, implicați cu toții, domnul Barnier, doamna Reding, dar și alți comisari. Încercăm să vedem cum putem să contribuim. Încercăm să asigurăm o mai bună cooperare între Europol și Eurojust. Doamna Reding plănuiește revizuirea mandatul Eurojust pentru a facilita acest lucru. În ceea ce privește Serbia, Vom vedea ce rezultă în urma analizei um, și evaluării Europol. Domnule Kirchhoff, în ceea ce privește Europol, am promis um, în lumina Tratatului de la Lisabona să propunem un nou cadru legislativ, să creștem răspunderea parlamentară în acest exercițiu avem în vedere și posibilitatea creșterii schimbului de informații între statele membre. Să vedem cum putem îmbunătăți acest aspect, unul cheie în combaterea crimei organizate. PNR este un alt aspect, știu că sunteți cu toții familiarizați cu acest dosar. În cele din urmă, domnule Sondergar, sunt de acord. Încercăm să implicăm societatea civilă Coordonatorul uh, nostru lucrează cu societatea civilă în ceea ce privește corupția. Avem grupuri de experți care colaborează cu societatea civilă. Dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului, aveți contacte și mai strânse cu societatea civilă și ar putea să aveți o valoare adăugată mai mare și în această uh, comisie în privința uh, combaterii crimei organizate. Bineînțeles, transparența este un element uh, cheie pe care îl analizăm în raportul nostru, dar ține și de legile uh, naționale. Putem face recomandări și răspândi cele mai bune practici. Um, știu că am timp limitat, cred că am răspuns majorității întrebărilor. Mulțumesc, doamnă comisar. Să continuăm. Lista de intervenții este închisă. Două minute fiecare pentru ca doamna comisar să poată răspunde. Domn... Doamna Ianacu, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimele decenii am scos la iveală legătura între crimă organizată și alte activități legale, traficul de arme, de droguri și terorismul, fără să punem la socoteală alte mișcări radicale din Peru, organizații extremiste. Majoritatea forțelor de poliție nu pot să facă față acestei probleme cu aceleași servicii. Trebuie să aibă abordări diferite. Adesea, coordonarea este dificilă. În Comisia Europeană dispuneți de orientări pentru ca sistemul să poată să facă față acestui uh, tip de probleme? Aveți măsuri concrete? Mulțumesc! Domnul Iacolino, două minute. Da, am ascultat-o pe doamna Malmström cu mare atenție. Când vorbim de crima organizată, este un delict cu dimensiune internațională. Prin urmare, colaborarea solidă este indispensabilă între statele membre și statele terțe pentru că în statele terțe există probleme de delincvență, de ilegalitate, cum ar fi traficul de droguri în Columbia, în America de Sud. Cred că Parlamentul European, prin crearea acestei comisii, a transmis un semnal important în ceea ce privește rolul său, dar și al diferitelor agenții, Europol, Eurojust, Frontex în ceea ce privește traficul de ființe umane. Ar trebui să înțelegem mai bine dacă agențiile funcționează corect și să vedem cum putem să le îmbunătățim funcționarea. Într-adevăr, crima organizată, corupția, spălarea de bani, legată adesea de crima organizată, însă insist pe crima organizată. În acest domeniu avem traficul cu diamante, pariuri ilegale, traficul cu opere de artă și toate acestea la nivel internațional. Trebuie să încurajăm statele membre să pună accent pe beneficiile traficului. Este clar că în anumite zone din Europa activitățile economice sunt mai slabe din cauza crimei organizate. Directiva pentru spălarea banilor ea a fost una foarte bună. Bugetul pe 2013, eu am fost raportor pentru bugetul pe 2013, propune o scădere la jumătate a fondurilor acordate pentru combaterea crimei organizate. Eu cred că bugetul trebuie modificat pentru că Parlamentul trebuie să poată lupta în mod eficient împotriva crimei organizate. Mul Mulțumesc, domnul Enciu. Doamnei comisar Maștru, pentru prezentarea făcută. Pentru mine această prezentare a oferit mai multă lumină în ceea ce privește instrumentele pe care Uniunea Europeană le are la îndemână în lupta împotriva crimei organizate, a corupției, a spălării de bani, și a criminalității uh, cibernetice. Apropo de aceasta, astăzi uh, se va desfășura un trialog pentru negocierea directivei împotriva uh, atacurilor informatice și sper ca acest trialog să fie ultimul și să putem la următoarea sesiune plenară să aprobăm această directivă care va fi un pas înainte în lupta împotriva criminalității cibernetice. Ă, așa cum a reieșit din prezentarea făcută, există foarte multe probleme în statele membre legate de subiectele în cauză. Ă, iar ă, Uniunea Europeană cred eu că trebuie să intervină chiar uh, dacă în aceste probleme, chiar dacă competențele Uniunii Europene în materie penală sunt uh, destul de limitate. Și ținând cont de acest lucru, mă bucură faptul că doamna comisar a făcut aceste propuneri clare pentru a contribui la delimitarea mai clară a obiectivelor și spectrului de activități al comisiei noastre astfel încât și noi să ne putem aduce o contribuție clară și eficientă în, uh, în rezolvarea cât se poate acestor probleme. Cred că numai împreună putem să stabilim aceste priorități precise și să ne concentrăm pe acestea, pentru că altfel, în alt caz, dacă ne vom dispersa activitatea, vorbesc de activitatea Comisiei noastre CRIM, în foarte multe domenii rezultatele nu vor fi cele pe care le așteptăm cu toți. Vă mulțumesc. Grazie. Due minuti all'onorevole Anticevici. Vă mulțumim. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să știu ce s-a întâmplat cu niște cazuri foarte bine cunoscute, spune doamna Anticevici cum putem găsi echilibrul corespunzător și gestionarea riscurilor, lucru care ar fi um, prevenit nu doar spălarea de bani, ci și criza globală. Problemele de care vorbește OECD nu au fost eliminate, ci legitimate. Hosni, dacă Hosni Mubarak uh, și-a deviat banii prin bănci, egiptenii nu vor vedea niciun uh, cent. Lupta împotriva corupției, terorismului și spălării de bani nu va avea succes în aceste condiții. Întrebarea mea e foarte simplă. Când vom elimina aceste piedici? Când vom elimina așadar aceste paradisuri fiscale? Domnul Borselino, vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar. Ei, sunt extrem de recunoscătoare doamnei Malmström pentru felul în care a pus accentul pe acest subiect încă de la începutul mandatului dumneiei. A sprijinit întotdeauna și s-a concentrat întotdeauna asupra celor subiecte care i-au fost înaintate uh, Din prezentarea dumneavoastră reiese cât de amplă este dimensiunea criminalității organizate și cât de mari sunt fluxurile de capital. Astfel, grupurile de criminalitate organizată dispun de o influență nemăsurată asupra domeniului economic și asupra politicii. Și tocmai împotriva acestor două lucruri trebuie să luptăm, pentru că totul derivă de aici. Pentru că, evident, grupurile de crimă organizată nu suferă de pe urma crizei, deoarece aceștia uh, iau toți banii din economie și pun în pericol economia reală. Aceștia profită de pe urma politicilor uh, au astfel sume impresionante la dispoziție și își consolidează influența. Iată, așa cum spunea și colegul nostru, este foarte important să implicăm societatea civilă. Societatea civilă are un rol foarte important de jucat. Trebuie să vedem cum putem combina toate aceste inițiative. Trebuie să analizăm felul în care crima organizată influențează economia și politica și nu putem face acest lucru fără a implica de asemenea societatea civilă. Iată un lucru, cum spunem, foarte important, îndeoseb când vine vorba de oameni care luptă împotriva acestui flagel. Există anumite elemente care nu au fost analizate în mod corespunzător. De-a lungul anilor au fost țări care au analizat aspectele, însă nu a existat o abordare coordonată care să recurgă la instrumentele pe care le avem la dispoziție. Să sperăm că vom reuși să creionăm un instrument european cu care să luptăm împotriva acestui flagel și care să ne permită de asemenea să venim în ajutorul victimelor, care sunt victime nu doar ale sistemului, ci și al celor uneori care încerc să oprească sistemul și care suferă de pe urma uh, activității ilegale a grupurilor de crimă organizată. Trebuie de asemenea să analizăm legislația. Este un aspect foarte important. Trebuie să punem frâu dezvoltării crime organizate. Vă mulțumim, doamna Borsalina. Urmează domnul Michel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, Sper că discursul doamnei Malmström va ajunge la toată lumea, pentru că unii dintre noi intrăm și ieșim în diverse ședințe. Înainte am avut o serie de tratate care, uh, lucru care ne atrage atenția asupra faptului că o mare parte din legislația referitoare la mediul înconjurător a fost interguvernamentală și, uh, cu toate că nu exista în tratat, a fost pusă în aplicare pentru că exista voința și la fel și pentru afacerile interne și Există întotdeauna o posibilitate dacă există voință. Să sperăm că legislația va fi aborda, adoptată foarte repede și că vom veni cu rapoartele adecvate imediat. Cred că trebuie să ne concentrăm încă de la început și să ne întrebăm cum putem să-i facem să sufere pe acești oameni. Pentru că cei din spatele crimei organizate nu pot să răspundă decât la durere. Activitatea crimei organizate se traduce în bani. În cele din urmă, în țara mea am avut nevoie de foarte mult timp pentru a crea un uh, birou care să gestioneze bunurile obținute în urma activităților ilicite. erau implicate atât forțe de poliție cât și um, reprezentanții organizațiilor fiscale. Uh, dacă persoanele din spatele crimei organizate nu plătesc impozite, atunci ce fac? Beneficiază de asistență socială? Iar dacă nu, atunci trebuie neapărat să intre în atenția poliției. Trebuie să facem această activitate. Tot ce facem, confiscarea bunurilor și am să revin la acest subiect. După cum vă spuneam, confiscarea bunurilor este singura măsură care îi împiedică pe oamenii să se implice. Dacă acești oameni consideră că pot scăpa așa ușor, că până și la urmă numai cine vrea să lucreze, cine vrea să, plăte, să plătească taxe. Astfel putem să venim cu un răspuns, să ne asigurăm că bunurile se vor confisca și că în cele din urmă acești oameni nu vor scăpa așa ușor. Trebuie să subliniem de la început care sunt ambițiile noastre și să le spunem acestor oameni că nu se pot ascunde de-a lungul uh, Uniunii Europene. E ușor ca pentru cineva ca să, să părăsească Irlanda și să meargă în Suedia sau în altă țară. Trebuie să implicăm, să aplicăm uh, confiscarea bunurilor de-a lungul Uniunii Europene și acest lucru trebuie să fie un punct foarte important pe agenda noastră. Mulțumim. O ultimă întrebare acum. Vă mulțumesc Doream să pun o întrebare referitoare la piețile, piețele emergente în uh, ceea ce privește crima organizată și uh, fixarea meciurilor. Aranjarea meciurilor, pariurile ilegale. Sunt activități folosite pentru spălarea banilor, pentru a devia bani uh, care vin din activități precum trafic de ființe umane sau trafic de droguri. Uh, de multe ori uh, în uh, Uniunea Europeană nu se monitorizează aceste activități, iată de ce ele sunt foarte profitabile pentru cineva, dacă acea persoană e un criminal. Întrebarea mea e, știu că acest lucru intră, a fost inclus în pachetul anticorupție, mi se pare o inițiativă lăudabilă, am elaborat un raport pentru Comisia Libe asupra acestui subiect. Întrebarea mea așadar este care sunt măsurile concrete pe care un, Comisia Europeană le poate lua pentru a combate acest fenomen? cred că toată lumea se concentrează mai mult pe celelalte forme, dar după cum vă spuneam, e o piață emergentă și cred că trebuie să o oprim cât se poate de repede. În uh, introducerea dumneavoastră vorbeați de asemenea despre oamenii care își pierd încrederea în instituții, dar e vorba și de pierderea în fața concurenței neloiale, uh, lucru care mi se pare foarte important pentru cetățenii Uniunii Europene. Vă mulțumim. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Sonia. Vă mulțumesc tuturor pentru uh, observațiile și întrebările dumneavoastră. Văd că sunteți foarte implicați. Foarte mulți dintre dumneavoastră au subliniat uh, amploarea acestui fenomen și complexitatea sa. Aceste grupuri de uh, desfășoară activități de tot felul. La ora actuală, poliția colaborează cu autoritățile fiscale, asigura, asigurările sociale. Ehm, există așadar o cooperare tot mai strânsă pentru că astfel strategiile să fie puse în aplicare. Strategia de securitate internă încearcă astfel să reunească uh, cât mai multe aspecte și în acest sens purtăm o dezbatere anuală la Consiliu pentru a îmbunătăți abordarea. Încurajăm serviciile europene să colaboreze mai bine. Prin punerea în aplicare a confiscării bunurilor și sunt de acord că este um, o metodă cheie. Multe țări însă nu au suficientă experiență sau nu au experiență deloc demararea unei anchete penale și unei anchete fiscale în același timp reprezintă proceduri noi pentru multe țări. Însă, aceasta poate aduce o plus valoare și trebuie să punem accentul pe această abordare globală împotriva crimei uh, organizate. Mai ales că dumneavoastră aveți membrii uh, din diverse comisii și cu diverse uh, experiențe și pregătiri aici. Iată de ce contribuția fiecăruia este foarte importantă. Mulți dintre dumneavoastră au abordat și problema schimbului de informații. Mecanismul European de Schimb de Informații, XIM, face acest lucru. Încercăm să analizăm lista mecanismelor pentru a încerca să le punem în ordine și să le consolidăm. Nu e vorba de crearea unor noi sisteme de date, ci e vorba de consolidarea sistemului pe care îl avem deja, să vedem cum funcționează, cum lucrează statele membre, le putem, putem să le venim în ajutor. Uh, acesta este exercițiul pe care îl desfășurăm în mod activ la ora actuală împreună cu statele membre. În ceea ce privește paradisurile fiscale, bineînțeles, e o problemă semnificativă și nici comisia dumneavoastră și nici comisia nu pot rezolva această problemă. S-a discutat uh, la nivel înalt în cadrul întâlnirilor grupurilor uh, G8, de exemplu. Încercăm să vedem cum putem să uh, venim cu îndumunătățiri din partea Comisiei, dar, după cum spuneați, e o problemă globală. Trebuie să colaborăm și cu alți parteneri. Doamna Andrulea Vasiliu, colega mea, lucrează la un studiu asupra trucării meciurilor uh, pentru a vedea care sunt pașii specifici pe care poate să-i facă comisia, dacă putem uh, lua măsuri. Iată, am să-i transmit întrebarea dumneavoastră dânsei și am să vă pun în legătură în caz în care nu o cunoașteți, pentru că, bineînțeles, uh, contribuția dumneavoastră va fi importantă pentru dânsa. Domnul uh, Iacolini a ridicat uh, o întrebare foarte importantă. Avem o criză la nivelul guvernelor și parlamentelor naționale, bugetele se reduc și acest lucru își lasă amprenta asupra luptei împotriva crimei organizate. Încercăm să venim uh, cu un răspuns eliminând toate fondurile variate, creând un singur fond. Procedura va fi astfel mai puțin anevoioasă și vom uh, elimina toate piedicile administrative și sperăm să putem astfel folosi banii atunci când e vorba de securitate, cooperare polițienească și lupta împotriva crimei organizate. Bineînțeles, contăm pe sprijinul Parlamentului pentru a trece acest proiect și prin Consiliu. Cred că acestea au fost uh, principalele um, probleme abordate. Am luat notă și așteptăm uh, cu nerăbdare cooperarea în viitor împreună cu Comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru comentariile și observațiile dumneavoastră. Doamna comisar, noi suntem cei care vă mulțumim. Vă mulțumim pentru că ați venit astăzi aici, pentru că ați dat o dovadă de disponibilitate, pentru că ați răspuns la întrebările colegilor noștri. Ne bucură entuziasmul dumneavoastră și, de asemenea, dorința de a juca un rol activ în protejarea acestor 500 de milioane de locuitori ai Uniunii. Vă mulțumim încă o dată pentru timpul dumneavoastră și vă urăm toate cele bune. Sunt convinsă că va fi doar prima dintr-o lungă serie de întâlniri. Allora colleghi, adesso che abbiamo liberato la commissaria Malmström che aveva problemi di tempo, io vi chiederei, eh, se non ci sono obiezioni, di adottare l'ordine. Doamna comisar este nevoită să ne părăsească, are o agendă încărcată, după cum știți. Aș dori să eh, adopt procesul verbal al reuniunii din data de 18 aprilie. Procesul verbal uh, a fost trimis. La sfârșitul ședinței, la 17.30, se va organiza ședința cu coordonatorii. Înainte de a trece la următorul punct pe ordinea de zi, după cum știți cu toții, tratatul de la Lisabona a venit cu modificări importante referitor la rolul pe care îl joacă fiecare instituție. Parlamentul a devenit colegislator. Un alt aspect important îl reprezintă regula votului majoritar în cadrul Consiliului. A dispărut aproape în totalitate vechea structură și Carta Drepturilor uh, Fundamentale face parte din Tratatul de la Lisabona și are caracter obligatoriu din punct de vedere legal. Am analizat aici uh, care este marja de manevră pe care o avem la dispoziție, care sunt uh, puterile pe care le avem la dispoziție în uh, domeniul crime organizate, corupție și spălarea banilor. Am rugat la ședința trecută serviciul juridic al Parlamentului European să ne răspundă la aceste întrebări și uh, ne vor uh, ne vor ține o scurtă prezentare în acest sens. Vă rog, serviciul juridic are cuvântul. Puteți să interveniți de acolo, vă rog. Vă mulțumesc. <laughs> Euh, vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ne-ați dat ocazia nouă, ce de la serviciul juridic, de a lua cuvântul în fața acestei comisii speciale. Domeniul uh, pe care va lucra aceasta, într-adevăr, se referă la elemente care sunt foarte importante și foarte sensibile. Și asta uh, în ceea ce privește dreptul primar, adică tratatele, și dreptul derivat al Uniunii am uh, intenționat să fac o schiță foarte scurtă a cadrului general al, uh, textu- al dreptului uh, primar după intrarea în vigoare a tratatului uh, de la Lisabona. Trebuie să menționăm că aceste subiecte nu erau absente din politica um, Uniunii înainte de acest tratat, însă um, de fapt, nivelul rămânea interguvernamental, asta în virtutea articolului 31 a Tratatului Uniunii Europene, care nu fixa o delimitare foarte uh, clară în ceea ce privește politicile comunitare în uh, sensul strict al cuvântului, ceea ce a dus la o serie de acte ale Consiliului luate, în, adoptate în unanimitate cu uh, doar consultarea Parlamentului European și aici uh, voi cita um, decizia cadru 841 privind lupta împotriva crimei organizate. Acest act conține de asemenea o definiție a organizațiilor criminale, o definiție pe care o putem discuta, dar una pe care uh, legiuitorii Uniunii ar putea să o modifice, mai ales uh, în uh, ideea de a trece la o directivă care să uh, înlocuiască acest document. Și o să mai menționez încă una, 168, care um, introduce corupția în sectorul privat în cadrul penal. Iată o alt, un alt act normativ care este legat de subiectul crimei organizate. Pentru a folosi termenii grupului de lucru care au scris um, Um, textele care au dus la tratatul uh, um, uh, pentru Constituția Europene, s-a, acesta a menționat faptul că necesitatea definirii mai clare a competențelor Uniunii Europene pare a se uh, resimți înainte de toate în domeniile care au nevoie de o, o, um, de o apropiere a dispozițiilor dreptului penal material și ale dreptului de procedură. Și, în acest sens, Articolul 3, paragraful 2 al Tratatului Uniunii prevede, între altele, ca Uniunea să ofere cetățenilor un spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interioare, um, um, în sânul care să se asigure frontierele interne. Aici uh, se încearcă și prevenirea criminalității și lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Acest lucru se uh, traduce printr-o serie de um, acte judice pentru lupta împotriva criminalității în um, tratatul uh, privind funcționarea Uniunii Europene. Și, până la urmă, toate bazele juridice se reunesc într-un singur tratat. Competențele pe care le conferă acestea sunt supuse Cartei Drepturilor Fundamentale, principiului de proporționalitate și subsidiaritate, precum și uh, regulilor de procedură obișnuită. Această reformare a tratatelor se referă la o practică legislativă la două niveluri, și anume conținutul instrumentelor și procedurile legislative care trebuie aplicate. În ceea ce privește conținutul, fondul, uh, um, TFUE prevede o serie de baze juridice specifice luptei împotriva um, actelor ilegale care uh, clarifică între altele și câmpul de aplicare al dreptului Uniunii în ceea ce privește criminalitatea. În ceea ce privește dreptul penal material general, uh, regulile um, uh, referitoare la ceea ce reprezintă o infracțiune și consecințele acesteia, um, tratatul permite Um, o manieră clară de apropiere a acestor uh, uh, reguli prin intermediul directivelor, a definițiilor, uh, infracțiunilor penale și anumitor tipuri de uh, criminalitate. De asemenea, um, sunt anumite domenii de criminalitate specifice care sunt um, presupuse de tratat ca uh, având o dimensiune transfrontalieră. E vorba de articolul 83, alineatul 1 și um, mai este și o aprofundare care se referă la SLSJ, dar nu o să intru în aceste detalii. Aș vrea să menționez cele mai importante um, acte normative adoptate până acum în materie. Directiva împotriva traficului de ființe umane, adoptată în 2011, și directiva împotriva exploatării sexuale a copiilor. Acestea conțin uh, și referiri la crima organizată și activitățile legate de acest subiect. Pe de altă parte, trebuie să vă uh, amintesc că domeniile care au făcut obiectul unei măsuri de armonizare a unității și pentru care o apropiere a dreptului penal este absolut indispensabilă pentru a pune în uh, aplicare în mod eficient această politică um, armonizată, este menționată la articolul 83 alineatul 2 al TFUE și uh, acolo se face referire și la dispoziții ale Comisiei împotriva abuzurilor de piață. E vorba de o abordare graduală și vă mai face referire și la um, o comunicare foarte interesantă a, com a Comisiei din 20 septembrie 2011 referitor la um, aspectele penale voi, mă voi referi acum la um, articolul 83 alineatul 1 al treilea um, subparagraf care spune că o decizie um, care de fapt e o decizie care identifică și alte uh, domenii de criminalitate deosebit de grave. Așadar, Consiliul poate să adauge la uh, um, lista deja menționată de așa numite eurocrime și alte infracțiuni. Acest cadru este completat și de articolul 325 al TFUE, care permite să se meargă chiar mai departe de normele minime în domeniul special al protecției intereselor financiare ale Uniunii. În ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală, articolul 82 al TFUE, statul permite luarea de măsuri de recunoaștere reciprocă, de prevenire și de soluționare a conflictelor de competență, precum și în anumite domenii specifice care pot fi uh, completate de către Consiliu după aprobarea Parlamentului, niște măsuri de apropiere prin um, norme minimale. Cât despre cooperarea polițienească pe care aș vrea să o citez, legiuitorul Uniunii poate să ia măsuri orizontale, astfel, precum și măsuri de cooperare operațională. În ceea ce privește prevenirea criminalității, care reprezintă unul dintre obiectivele Uniunii, la fel ca și lupta împotriva acesteia, se poate susține, se pot susține activitățile statelor membre în temeiul articolului 84 TFUE. Uh, dar până acum această dispoziție nu a fost încă aplicată, nu au fost uh, propuneri din partea Comisiei în ceea ce privește prevenirea criminalității. Mai mult, în ceea ce privește formarea judiciară și poliționească, Uniunea, Uniunea poate să susține măsurile luate de statele membre. Și, în sfârșit, în ceea ce privește planul instituțional, tratatul permite modificarea în anumite uh, limite a funcționării și a competențelor Eurojust și ale um, Europol. Tratatul prevede de asemenea o bază juridică specifică pentru crearea unui procuror european, unui parchet um, european. Aici uh, se poate, se poate uh, face o referire și la articolul 325 din tratat. În ceea ce privește toate măsurile care se referă specific la cooperarea polițienească și judiciară în materie penală și dreptul penal, aceste temeiuri juridice blochează în principiu uh, recurgerea la baze juridice mai generale, care s-ar referi la piața internă, agricultură, transport sau mediu. Uh, Aici, uh, așadar, uh, apare o inovare foarte importantă a tratatului de la Lisabona, care a mers mai departe decât competențele Curții Europene de Justiție, care um, um, menționează cazuri um, de, um, legate de mediu, de exemplu. Dar aceste temeiuri juridice nu exclud alte temeiuri care se referă la uh, domenii specifice ale Uniunii, cum ar fi transportul sau mediu în ceea ce privește adoptarea de sancțiuni cu, de natură administrativă, care pot fi oricând a, aplicate și care pot uh, avea un rol important uh, de asemenea. Cât despre procedură, știm foarte bine că inova, cea mai importantă inovație uh, se referă la uh, adoptarea procedurii uh, legislative ordinare, adică Parlamentul uh, capătă o importanță egală cu Consiliu. Însă, în ceea ce privește uh, titlul 5, spațiul de libertate, securitate și justiție, trebuie să facem mențiunea că există anumite caracteristici pe care uh, trebuie să le menționăm mai există și o excepție uh, și anume legată de cooperarea procedură, uh, cooperarea polițienească operațională care implică um, o um, procedură uh, specială. Consiliul adoptă um, un act în unanimitate după consultarea Parlamentului. De asemenea, în ceea ce privește parchetul uh, european, la fel, uh, Consiliul poate să o adopte în unanimitate și după o cooperare consolidată și aprobarea Parlamentului cât despre câmpul de aplicare al uh, parchetului dincolo de interesele financiare ale Uniunii, din nou Consiliul se poate pronunța cu aprobarea Parlamentului. Deci nu e vorba de procedură de codecizie. Cât despre măsurile de armonizare cu reguli minimale în materie de drept civil, de drept penal general și de um, apropiere a um, cooperării judiciare în materie penală, fiecare uh, stat membru dispune de o frână de urgență, așa numita emergency break, dacă acesta consideră că propunerea legislativă aduce atingere unor aspecte fundamentale sistemului său de uh, justiție penală. De fapt, acest, uh, această măsură are ca efect um, Uh, delegarea dosarelor către șefii de stat și de guvern în cadrul Consiliului European. Această frână de urgență nu face de fapt să, decât să suspende procedura legislativă și poate fi reluată într-un termen destul de scurt, uh, și anume patru luni, uh, sub rezerva posibilității unei cooperări consolidate de cel puțin, între cel puțin 9 state membre și dacă dezacordul continuă. Mai mult, protocolul 90, 21 relativ la Irlanda și la Regatul Unii și protocolul 22 relativ la Danemarca Uh, conține niște reguli specifice aplicabile acestor trei țări, Danemarca care nu participă um, la, partic- la politicile generale de uh, luptă împotriva um, organi- criminalității organizate și um, Regatul Irlanda au um, o opțiune. Cât despre dispoziție temporare ale protocolului 36 care restrâng competența curții până la 1 uh, decembrie 2014, care își menține competențele dinaintea uh, tratatul de la Lisabona pentru textele care au fost adoptate înainte de intrarea în vigoare a acestuia. Mai puțin, uh, de exemplu, cum a fost în cazul directivei privind traficul de ființe umane, care a înlocuit decizia cadru existentă. În acest caz, desigur, tratatul de la Lisabona uh, este cel care se aplică. Aș vrea să subliniez că toate aceste spe- spe- caractere specifice uh, procedurale nu se aplică în, în anumite măsuri, uh, inclusiv cele de drept penal, care se referă la protecția intereselor financiare ale Uniunii și care ar putea să fie citite în temeiul articolului 325 al TFUE, dar în uh, celelalte, um, deci aceste, um, um, acest articol nu este văzut de um, legule speciale. În domeniul practic, pentru a lua o măsură de luptă împotriva criminalității, legiuitorul nu trebuie să se asigure că dispune de un temei juridic care să acopere totalitatea textului, precum și uh, Uh, că se acoperă câmpul de aplicare al intensității normative, adică apropierea totală sau parțială a domeniului de aplicare. De asemenea, trebuie să se limiteze, conform principiului subsidiarității, domeniilor care trebuie, pot să fie mai bine reglementate la nivelul uh, Uniunii și de asemenea trebuie să respecte principiul proporționalității intervenției legislative, inclusiv principiului uh, ultimei instanțe, ultima rațiune, care Um, derivă din acesta în ceea ce privește dreptul penal și urmă, um, după ce, uh, dacă dreptul penal n-ar putea să intervină decât dacă celelalte măsuri sunt insuficiente, așa cum uh, avem și rezoluția Parlamentului um, din 22 mai 2012. Și ultima condiție este aceea ca uh, um, să se respecte dispozițiile Cartei uh, Drepturilor Fundamentale, mai ales articolele 47 până la 50, adică dreptul la uh, un recurs corect, dreptul la un proces echitabil, la prezumția de nevinovăție, la dreptul de apărare, la principiul legalității și la proporționalitatea sancțiunilor și pedepsilor, interzicerea um, unei uh, urmăriri în uh, justiție uh, care ar fi um, um, repetate pentru aceeași infracțiune. Apoi, în ceea ce privește cadrul juridic special al luptei împotriva crimei organizate, al corupției și a spălării de bani um, uh, uh, capitalurilor, e important că nu există un domeniu predefinit. E vorba de niște domenii de criminalitate care pot fi definite și care în parțial au fost uh, Uh, definite la nivel uh, intern european sau internațional într-un mod destul de Uh, larg. În aceste domenii există niște documente normative naționale, altele care au fost adoptate la nivelul Uniunii, dar mai există și destule convenții internaționale și trebuie să spun că acest cadru juridic este deosebit de complex uh, și în acesta sigur uh, se poate găsi o, o, o, o cale de a legifera astfel încât să fim coerenți. Apoi, um, mai pot fi, uh, în ceea ce privește actele de corupție care pot fi comise la nivel organizat sau nu, um, uh, spălare de bar poate fi um, săvârșită de un grup organizat sau nu și, de asemenea, poate să fie ca urmare a unui act de corupție. Trebuie să uh, Uh, ne gândim că aceste domenii speciale sunt toate incluse, evocate de articolul 83 alineatul 1. Așadar, trebuie fixate niște norme minime pentru definirea infracțiunilor, precum și tipul de sancțiuni penale. Asta înseamnă că uh, se poate stabili un plafon, dar uh, statele membre um, um, un prag poate fi stabilit, dar statele membre pot să meargă mai departe în ceea ce privește uh, severitatea consecințelor penale. Așadar, au opțiunea de a merge mai departe. Cât despre semnific- semnificația sancțiunilor este uh, Uh, se poate considera că acest termen este mai larg decât cel de pedeapsă în sensul strict și că acoperă așadar uh, pe lângă sancțiuni și posibilitatea de a legifera în domenii care se referă la pedeapsa principală, cât și măsurile uh, um, anexe, măsurile auxiliare care pot fi asociate în cadrul penal, cum ar fi uh, uh, anumite um, uh, interdicții profesionale, retragerea de um, autorizații de muncă sau măsuri de confiscare. Existența articolului 83 alinatul 1 nu um, împiedică totuși um, ca legiuitorul să facă apel la alte temei judice care, pe care le-am menționat mai departe și care ar putea fi invocate atunci când uh, am avea o altă abordare în ceea ce privește fenomenele uh, de care se ocupă Comisia dumneavoastră. Și voi citi aici uh, articolul 325 al Uh, TFUE și articolul 511, care mi se, par, uh, mi se pare deosebit de important, pentru că uh, prin aceste mei juridic Uniunea Europeană poate armoniza și adopta măsuri care vizează armonizarea și buna funcționare a pieței interne. Acest lucru permite adoptarea de măsuri care um, reglementează um, supravegherea anumitor activități care pot avea efecte, influențe asupra crimei organizate, a um, spălării de bani și a corupției, dar care um, sunt strict legate de piața uh, internă, lucru um, confirmat de jurisprudența Curții Europene de Justiție. Uh, măsurile penale nu sunt penibile, posibile în acest cadru, atunci când este cazul, există mereu posibilitatea de a se recurge la articolul 514, fostul articol 95, care face um, menționare, care face mențiune la măsuri împotriva spălării de bani a capitalului acest lucru poate fi făcut uh, în acest moment și în baza temeiului juridic uh, articolul 83. Pe scurt, aș vrea să subliniez uh, faptul că Uniunea nu le spune nici de o competență generală, nici de una exclusivă pentru a aborda criminalitatea organizată, corupția și uh, spălarea de bani în toate formele și etapele uh, sale în statele membre, însă dispune de competențe punctuale deosebite pentru lupta împotriva acestor fenomene la mai multe niveluri. Prevenție, cooperare, definiții, sancțiuni. Este vorba așadar de o competență împărțită, partajată. În schimb, se exclude din competența unii principiul domeniul execuției pedepsilor, în special condițiile generale de detenție, mai puțin uh, în domeniile care sunt în întregime armonizate sau în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru a se asigura eficiența unei măsuri de cooperare în materie penală, cum ar fi uh, mandatul de arestare european. Oricum, competențele existente nu pot fi exersate decât în, uh, cu respectarea cea mai strictă a principiilor uh, subsidiarității, proporționalității, care uh, sunt, sunt controlate și de parlamentele europene și în conformitate cu drepturile fundamentale, în special în ceea ce privește uh, pedepsele foarte grave um, în materie penală. Așadar, există o abordare destul de punctual, punctuală și în ceea ce privește actele derivate, dar mi se pare că aș depăși foarte mult uh, timpul. Vă, vă stau la dispoziție cu întrebări uh, legate de bazele generale, specifice sau cele specifice și vă mulțumesc. Per, la ringrazio per um, Vă mulțumesc Mulțumim pentru informațiile foarte aprofundate pe care ni le-ați comunicat. Domnul Michel, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc serviciului juridic pentru prezentare. E greu să absorbim toate informațiile. Sper că documentul va fi um, transmis ca să știm care este mandatul nostru. Aș dori să spun următorul lucru. Nu pot să vorbesc decât despre jurisdicția pe care o reprezint. A vorbit despre uh, biroul de active criminale din Irlanda. Ei nu folosesc legea uh, penală pentru a uh, pune sequestru pe active, ci legea civilă, dreptul civil. Dacă ești o persoană modestă care ai un un venit fix, primește ajutor de șomaj, dar totuși duce o viață de milionar, atunci se face un uh, studiu și se um, deschide un uh, proces civil dacă se află că ai obținut activele în mod ilegal. Nu există uh, o anchetă penală, dar pe baza probabilităților, dacă nu poți să te aperi, să spui că banii nu provin din infracțiuni, uh, activele pot fi um, confiscate. Uh, cum putem face acest lucru la nivel european? Aceasta ar fi prima întrebare. Doi, putem folosi cooperarea întărită, consolidată în acest domeniu? Știu că există jurisdicții care sunt reticente în folosirea legilor și în Irlanda am fost reticenți, până când o jurnalistă a fost uh, împușcată mortal când venea de la un proces. Știu că avem amintiri neplăcute, amintiri triste în legătură cu acest lucru. Nu putem să le negăm oamenilor respectarea drepturilor fundamentale. Dacă vedem că există persoane care au un venit mic, dar au ferme, au vile, trebuie ca aceștia să fie judecate, activele să le fie uh, puse sub sechestru. Cum putem folosi dreptul civil în Uniunea Europeană și cum ne putem folosi de cooperarea întărită, uh, consolidată, fără ca toate statele membre să, să fie de Domnul Croșetă, două minute. Îi mulțumesc uh, serviciului juridic ce ne-a prezentat un uh, cadru de referință general cu privire la uh, chestiunile legate de coordonare și crima organizată. Comisia noastră nu are ambiții uh, exagerate. Nu vrea să pună în aplicare um, ca obiective de referință în ceea ce privește crima organizată. Nu vrem să facem ceva extraordinar, dar avem uh, anumite sarcini. Doamna Borsellino i-a pus deja o întrebare doamnei Malmström. Era vorba de cadrul protecției martorilor sau de protecție a persoanelor care luptă împotriva crimei organizate. Nu există coerență la nivel european în acest domeniu. Există state ce nu au reguli pentru protecția victimelor și a martorilor. Ca să fiu sincer, este ceva ce trebuie remediat în aceste state. nu putem să pornim de la principiul că nimeni nu poate împiedica statele să ia acțiuni în acest domeniu. Din contră, avem obligația, avem sarcina să le comunicăm statelor membre că trebuie să ajungă la un anumit nivel și nu pot să, să se găsească sub acest nivel unele țări există mm, mafie și nu vor să extradeze unele persoane sau nu vor să confiște activele, bunurile ilegale. Ca să închei, confiscarea nu este suficientă. Apoi, dacă vindem la licitație bunurile acestea, Poate că, din nou, crima organizată va pune mâna pe aceste bunuri. Mulțumesc! Da, mulțumesc pentru aceste prezentări foarte, aceste explicații foarte amănânțite. Aș avea câteva întrebări. Ați spus în primul rând, ați subliniat că Europa, UE nu are o competență individuală, ci una partajată. Considerați că noi ar trebui să ne concentrăm asupra unei coordonări mai bune, asupra unei mai bune transpuneri în statele membre, pentru că dacă nu ne descurcăm singuri, atunci este, cred eu, foarte important să uh, ne facem simțită influența în statele membre. În urma acestei prezentări am înțeles că nu mai există deficite în cadrul instrumentelor pe care le avem la dispoziție, pentru că ați numit foarte multe. Ați dat exemple pozitive despre ce am putea și ce putem face. Ați putea să dați încă două, trei exemple unde considerați că, din punct de vedere juridic, există încă deficite, unde ar trebui să luăm măsuri, însă nu putem face acest lucru deoarece nu există temei juridic. De asemenea, mi s-a părut foarte interesant uh, ceea ce a spus antevorbitorul meu, și anume confiscarea bunurilor este un punct foarte important. Eu mă întreb de ce la americani e posibil ca aceștia să uh, confiște bunuri uh, de interes pentru ei și Uniunea Europeană nu poate face acest lucru. Mulțumim. Pentru onorevole Matiu. Mulțumesc, doamna Matiu. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc serviciului juridic pentru prezentarea amănunțită pe care a făcut-o și sugerez domnului Michel dacă putem să aflăm mai multe despre acest studiu. Ar fi interesant ca Comisia să-l primească. Uh, Parlamentul a cerut realizarea unui studiu privind abolirea abordării actuale. Vreau să știu și părerea serviciului juridic privind această abordare, vă rog. Grazie, Iacolino. domnul Iacolino. Da, voi fi foarte succint. Felicitări serviciului juridic pentru raportul uh, foarte amănunțit, foarte complet. Este clar că este esențial să avem o colaborare judiciară și polițienească. Aș dori de asemenea să vă prezint câteva reflexii și întrebări. Cum să ne atingem de patrimoniul mafioților? E nevoie de o colaborare foarte strânsă, foarte hotărâtă. Există dispoziții, s-au luat măsuri, am făcut referire la decizia 4 2003 pe 2008, s-a aprobat o rezoluție. Acum trei săptămâni, rezoluția de Young, dacă mi-aduc bine aminte, privind abordarea europeană în ceea ce privește dreptul penal. Este clar că trebuie să facem un salt de calitate, să luptăm mai bine împotriva organizațiilor mafiote și să putem interveni în statele membre unde s-au dat sentințe și să ne asigurăm că ei nu mai pot să continue activitățile mafiote în țările în care au fost condamnați. Și de asemenea trebuie să putem să confiscăm patrimoniul mafioților. Mulțumesc, domnul Caiola. Înainte să vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebări, aș dori și eu să pun o întrebare. În primul rând vreau să informez pe colegi că președinția va cere serviciului juridic să transforme prezentarea într-un aviz formal pentru a avea puncte fixe de la care să putem pleca. Aș dori să reiau ce a spus domnul Croceta. Nu există un context juridic pentru protejarea victimelor sau familiile acestora sau pentru protejarea persoanelor care luptă împotriva crimei organizate. Mă refer la martori în procese. Și mă refer și la antreprenorii care denunță um, șantajul. În uh, ceea ce privește Italia, din experiența mea, prin intermediul unei liste infinite de decizii în justiție, în justiție și activități de anchetă, am putut să constatăm că aceste persoane au contribuit în mod fundamental pentru anchete și pentru a putea să condamnăm în mod exemplar persoanele vinovate. Este, într-adevăr, necesar să ne concentrăm pe aceste aspecte. Și vreau să vă pun o altă întrebare. Ați putea să ne spuneți în ceea ce privește accentul 80, um, articolul 87, paragraful 2, alineatul 2, Parlamentul și Consiliul, printr-o procedură obișnuită, pot să pună în aplicare măsuri de anchetă comună. Puteți să reveniți asupra principiului. De fiecare dată când avem schimburi cu autoritățile din statele membre care fac anchete, este ridicată această problemă. Este vorba de folosirea tehnicilor de anchetă comună. Vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt întrebări dificile, voi încerca să răspund. În uh, privința prezentării mele rapide, putem, desigur, să vă transmitem după aprobarea definitivă a directorului nostru general. Este, bineînțeles, o prezentare a faptelor, a cadrului juridic al Uniunii pe baza tratatelor. Pentru o analiză mai aprofundată sau pentru întrebări punctuale, suntem de asemenea la dispoziția dumneavoastră pentru a uh, produce un aviz juridic formal. Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru textul pe care l-am citit, pentru prezentare și pentru un aviz juridic formal. Cât despre prima întrebare care a fost pusă în privința diferențelor uh, de se, se punere sub sequestru din anumite state, este o problemă cunoscută de legiuitorii europeni. Dacă îmi permiteți, vă citez un caz care nu se referă neapărat la problema sequestrului, ci la Ordinul de Protecție European, European Protection Order, care a fost uh, obiectul unei dezbateri interesante anul trecut între Consiliu și Comisie, din cauza faptului că măsura era percepută de statele membre ca o măsură cu caracter penal, civil sau administrativ. În acest caz, pot spune că există condiții pentru aplicarea unor dispoziții de drept penal ce și putem să ne imaginăm o măsură de tipul cele evocate, punerea sub sequestru a bunurilor. Aceasta ar trebui concepută ca o măsură cu caracter administrativ, dacă este luată în uh, cadrul unei politici particulare din Tratatul Uniunii Europene. În ceea ce privește cooperarea consolidată, ea este posibilă în mod orizontal, iar statele membre pot să adopte, conform cooperării consolidate, dacă există cel puțin 9 state membre, conform uh, tratatului Uh, conform articolului 17 din Tratatul uh, Uniunii Europene. Ați pus întrebări uh, legate de competența exclusivă și competența partajată. Astăzi se face o distinție clară în tratat între aceste două competențe. În domeniul penal există un caz clar de competență partajată. Bine, ne putem imagina o cooperare mai bună între statele membre și putem verifica cu mai multă atenție uh, gradul de transpunere al deciziilor uh, cadru și al directivelor. Știm că este un grad variabil, dar există lucruri ce trebuie făcute de serviciile competențe ale, uh, competente ale Comisiei Europene. O altă întrebare se referea la lista de infracțiuni. Este o listă redusă. Dar articolul 84, uh, 83, paragraf 1, menționează lista, era prezentă și înainte de tratatul de la Lisabona. Era prevăzută dinainte. Mă refer, de exemplu, la decizia cadru care a permis stabilirea unor dispoziții pentru combaterea contrafacerii monedei euro, spre exemplu. Există și alte domenii unde putem să aplicăm uh, în uh, traficul de influență, favoritismul. Dacă există un caracter transfrontalier, dacă se îndeplinesc uh, condițiile din uh, articolul 83 para, alinatul 1, atunci uh, ele pot fi adăugate pe listă. Mai exista o întrebare referitoare la conspirație și confiscare, dacă am înțeles bine. Dacă mi dați voie, voi, uh, vă voi da detalii, voi sublinia că nu am făcut o analiză a situației în statelor membre și nici în statele terțe. Dar cred că situația actuală nu este satisfăcătoare, dar depinde de faptul că ne aflăm la începutul uh, punerii în aplicare a tratatului de la Lisabona. Uh, de asemenea, cred că odată cu adoptarea raportului de Young de pe 22 mai, a realizat o etapă importantă în acest domeniu. Întrebarea referitoare la protecția victimelor. Da, de acord. Există o directivă privind protecția victimelor – care este acum uh, luată în considerare, bazată pe articolul 83, paragraful uh, alinatul 2. Nu pot decât să subliniez uh, greutățile statelor membre de a depăși anumite limite, anumite tradiții juridice care le sunt proprii. Există însă dificultăți, da, mi se amintește că trebuie să fiu mai succint. Există dificultăți în ceea ce privește uh, rolul martorilor în procedura penală. Trebuie să subliniem mai mult că rolul martorilor în procedura penală rămâne de competență națională. Mi s-a spus de asemenea că ar fi poate important să prevedem o aplicare a articolului 87, alineatul 2, uh, litera C, în ceea ce privește ancheta. Cred că singurul lucru pe care putem să vi-l promitem este să aprofundăm chestiunea și să revenim cu un răspuns scris. Pentru că vedem clar că este un domeniu important. Îmi închipui că la nivelul statelor naționale este o chestiune mai bine cunoscută decât la nivelul Parlamentului uh, European. Vă mulțumesc! Sentire anche per questa richiesta di parere formale, eu la ringrazio. Mulțumim! Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru răspunsul dumneavoastră. Aș dori acum să invit uh,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 am uh, avut așadar uh, schimbul de opinii cu doamna comisar Malmström, în uh, cadrul căruia am analizat strategia globală a Comisiei referitoare la crimă organizată, corupție și spălarea banilor. Există și alte directorate generale care se ocupă de lupta împotriva crimei organizate. Poate primul dintre acestea este Digi Just. Am uh, rugat uh, șeful Digi Just să ne povestească despre activitățile desfășurate de către acest directorat și să ne informeze referitor la ceea ce intenționează să facă pentru a combate crima organizată și spălarea de bani. Vom lua apoi întrebări din uh, sală și vom oferi reprezentantului Comisiei posibilitatea de a răspunde. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru că ați dat curs invitației noastre. Este o dovadă a interesului dumneavoastră pentru activitatea desfășurată de Comisia noastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte, în primul rând, pentru că ați invitat DigiJust să ia parte la această primă ședință a Comisiei dumneavoastră. Aș dori să-mi uh, cer scuze numele comisarei doamne Redding, care din păcate nu poate să se afle astăzi aici. Am ascultat cu interes discuția cu doamna comisar Malmström și prezentarea furnizată de reprezentantul serviciului juridic. Fără îndoială, doamna Malmström se află în avangarda luptei împotriva crimei organizate, dar cu siguranță și alte servicii, precum DG Piața Internă, sunt uh, implicate când vine vorba de cooperarea pentru a lupta împotriva crimei organizate. E nevoie, într-adevăr, de o abordare transversală să se ia măsuri transversale care să acopere toate instrumentele politice disponibile pentru ca astfel să putem uh, crea sinergiile necesare. În octombrie anul trecut am urmărit raportul dumneavoastră din proprie inițiativă cu mare interes, deoarece acoperea o serie de subiecte foarte interesate legate de domeniul justiției. De asemenea, am urmărit raportul de Young, adoptat săptămâna trecută, referitor la legislația penală, raport care mi se pare foarte interesant. La două și jumătate după adoptarea tratatului de la Lisabona, mi se pare încurajator să văd uh, interesul Parlamentului și cred că e dinamica instituțională necesară pentru a crea un spațiu al uh, securității și justiției și care să fie, în primul rând, uh, în beneficiul cetățenilor UE. Dați-mi voie să vă reamintesc că anul trecut am uh, prezentat o comunicare referitoare la noua legislație penală UE. Cred că face parte din uh, această procedură de dezvoltare a instituțiilor în domeniul dreptului penal. Știm că în cadrul UE obiectivul este de a împiedica criminalii să fugă din fața investigațiilor. Bineînțeles, soluțiile doar la nivel național nu mai sunt suficiente. Știm, după cum s-a și menționat, că adesea Există diferențe juridice semnificative în sistemul penal al statelor membre. Acest lucru poate îngreuna adesea cooperarea transfrontalieră. Iată de ce este foarte important să ușurăm cooperarea judiciară prin măsuri legislative și să încercăm să stabilim niște standarde comune în domenii penale importante. După cum a spus și serviciul juridic, tratatul de la Lisabona a fost în beneficiul acestui proces. În același timp, trebuie să procedăm cu prudență în ceea ce privește drepturile fundamentale, care cred că țin de mandatul dumneavoastră aici. Doamna vicepreședinte Reding este responsabilă de Carta Drepturilor Fundamentale, care fixează limite importante în activitatea legislativă, inclusiv în domeniul dreptului penal. Această carte este, după părerea noastră, busola în domenii de politică importantă, inclusiv dreptul penal, având în vedere impactul invaziv pe care l-ar putea avea măsurile de drept penal asupra libertăților individuale. Ca atare, toate măsurile noastre trebuie să respecte principiul proporționalității, al subsidiarității și a, uh, principiul uh, de ultimă instanță. Ce am făcut până acum? Am uh, observat că pe ordinea de zi se spune că voi oferi o prezentare de ansamblu. Cred că activitatea noastră e una prolifică. Cred că la ora actuală avem uh, o gamă largă de instrumente la dispoziția noastră care ar trebui să fie folosite la adevărata lor capacitate în lupta împotriva crimei organizate. Nu întotdeauna e nevoie de legislație nouă. Uh, Uneori, punerea în aplicare eficientă a legislației existente poate să fie la fel de importantă. Și știu că și acest aspect ține de mandatul uh, comisiei dumneavoastră. Cred că punerea în aplicare se va ușura considerabil uh, grație tratatului de la Lisabona, deoarece există noi posibilități de cooperare cu monitorizare judiciară. Este întotdeauna foarte important să încep cu primul uh, instrument, mandatul, de, eh, mandatul european de arestare, un uh, instrument uh, inovator al Uniunii pentru a lupta împotriva crimei organizate, un exemplu a reușitelor uh, timpurii în uh, domeniul JAI. Uh, pentru a vă da un exemplu referitor la importanța acestui instrument, între 2005 și 2010, aproape 16.000 de astfel de mandate au fost realizate. Acest lucru nu înseamnă că instrumentul este perfect. Am identificat în raportul nostru slăbiciunile care există în ciuda succesului operațional. Uh, slăbiciuni pe care am încercat să le depășim prin intermediul cooperării practice cu statele membre. S-a vorbit foarte mult despre confiscare astăzi. Doamna Malmström a afirmat că e un instrument esențial pentru a combate câștigurile financiare ilicite din crimă organizată. Avem într-adevăr o responsabilitate partajată referitoare la deciziile cadru privitor la confiscarea uh, și sequestrarea bunurilor. Aceste instrumente au fost uh, puse în aplicare de aproape jumătate din statele membre și raportul nostru de punere în aplicare arată că s-ar putea face în continuare efortul în restul țărilor membre pentru a pune în aplicare măsurile mulți vorbitori au spun au spus că măsurile de confiscare diferă din, de la stat la stat. E vorba, bineînțeles, de um, opoziție dintre două sisteme, civil și penal, dar în alte state membre există doar niște mecanisme într-un stadiu incipient. Iată de ce la ora actuală încercăm să îmbunătățim punerea în aplicare a deciziilor cadru, dar am demarat un studiu comparativ în același timp care se va concentra pe posibilitățile de îmbunătățire a ordinelor de confiscare luând în calcul uh, situațiile din fiecare stat membru, diferitele sisteme existente acolo și cum putem să ne folosim de toate acestea. Doamna Malmström se ocupă de partea de armonizare, iar noi ne concentrăm asupra recunoașterii reciproce. Vom folosi acest studiu pentru a încerca să vedem cum putem ajunge la o decizie informată vis-a-vis -vis de fezabilitatea măsurilor viitoare. În ceea ce privește cooperarea judiciară, probabil sunteți la curent uh, referitor la asistența judiciară reciprocă, un instrument din 2000 care s-ar putea să fie înlocuit uh, parțial de o propunere aflată în discuție la ora actuală, um, Ordinul de Anchetă European acest instrument vine cu, dacă ar veni cu plus valoare pentru practicieni, într-adevăr ar putea accelera uh, executarea măsurilor de anchetă judiciară în cadrul UE, acoperind uh, domenii precum colectarea uh, dovezilor, accelerarea activității judiciare pentru a continua un alt instrument practic Uh, reprezintă și echipele uh, mixte, uh, echipele comune de anchetă, reprezintă un instrument foarte practic, e vorba de cooperare între Eurojust și Europol, este un instrument modern de cooperare care reunește atât poliția cât și autoritățile judiciare. În 2011 doar au fost create 33 de echipe Partea bună este că, grație secretariatului gestionat de Eurojust, autoritățile naționale sunt tot mai familiarizate cu funcționarea acestui mecanism și sunt tot mai disponibile la recurge la aceste echipe comune transfrontaliere de anchetă. Aș dori în continuare să mă refer la un aspect care poate nu este atât de cunoscut. ECRIS, E vorba de un registru de date penale la nivel european. Acesta a fost demarat în aprilie și este rezultatul unei decizii cadru din urmă cu câțiva ani luate de statele membre. Ideea este de a crea o legătură electronică între bazele de date, bazele penale de date între um, ale statelor membre. Permite schimbul de informație și de interogări într-o manieră foarte accelerată, care nu exista până acum decât în situațiile de cooperare bilaterală. Acest lucru înseamnă că judecătorii sau procurorii din statele membre pot accesa informații referitoare la o anumită persoană care a fost condamnată într-un alt stat membru. Acest uh, sistem a început să funcționeze la nivelul Uniunii Europene în aprilie. Există 16 state membre care au semnat acest proiect care s-au alăturat. Nu avem încă rezultate pentru că e un proiect nou, dar cred că merită să-l scoatem în evidență pentru că va deveni un instrument foarte practic, pentru, foarte util de asemenea, un alt aspect important, uh, oarecum uh, emblematic pentru comisie, este foarte important să știm că dacă dorim să consolidăm um, um anchetarea și um, urmărirea în instanță a activităților criminale, este foarte important să avem standarde minime. Doar dacă dispunem de reguli minime referitoare la un proces echitabil, putem crea încredere reciprocă între autoritățile judiciare și autoritățile statelor membre. Aceasta este esențială pentru a permite punerea în aplicare eficientă a instrumentelor noastre, precum mandatul european de arestare și alte instrumente ce țin de recunoașterea reciprocă. S-a vorbit uh, în repetate rânduri și despre victime. E vorba de un uh, element important al luptei împotriva crimei organizate. Cred că propunerea care se discută în dialogul tripartit la ora actuală include elemente foarte importante și că de-a lungul negocierilor a dobândit uh, plus valoare și sperăm că ne apropiem încet uh, de sfârșitul dialogului tripartit pentru a putea furniza victimelor cele mai bune reguli, chiar dacă sunt la un nivel minim, dar pentru a veni de asemenea cu drepturi uh, în, uh, în ceea ce le privește aceste victime, pentru că vor fi acoperite tot tipul de delicte. S-a vorbit de asemenea și de delictele uh, ecologice. Este foarte important că avem o directivă care pedepsește nerespectările legislației în privința mediului, mediului înconjurător sau mediului marin. De exemplu, deversarea de deșeuri este inclus în domeniul de aplicare al acestei directive. Așadar, aceste activități vor fi considerate infracțiuni în statele membre. Începând de anul trecut a expirat data transpunerii în legislația națională. Așteptăm în continuare să vedem așadar care este impactul final. S-a vorbit de asemenea o directivă referitoare la abuzul uh, pieței care impune uh, sancțiuni în ceea ce privește folosirea informațiilor dobândite în cadrul activității de trading. Să vorbim despre tratatul de la Lisabona și despre programul uh, de la Stockholm. Este evident că există o piață amplă, ilicită, bazată pe trafic, care uh, generează venituri colosale. S-a vehiculat suma de 17 miliarde doar pentru UE. Există de asemenea activități, există grupuri criminale care pun în pericol siguranța societăților noastre. Din punct de vedere juridic, există o decizie a cadru care uh, penalizează traficul de droguri, decizie care datează din 2004. Există însă anumite uh, slăbiciuni ale acestei directive. La ora actuală realizăm un studiu pentru a vedea dacă trebuie să ne îmbunătățim legislația referitor la traficul de droguri. În același timp, uh, dorim să înaintăm în acest an uh, legislație referitoare la la substanțele psihoactive, poate nu la fel de interes, subiect nu la fel de interesant pentru dumneavoastră, dar face parte din imaginea de ansamblu. Lucrăm de asemenea la indici că pentru a monitoriza traficul de droguri în mod eficient. Cred că doamna m a spus că adesea e foarte greu să dobândești statistici referitoare la acest acest uh, sector, dar avem nevoie de date concrete tot mai mult pe măsură ce ne elaborăm politica pentru a avea o politică bazată pe um, date concrete. În viitor, cred că veți vorbi și de o program operațional din uh, Mediterană în, care luptă împotriva traficului cu droguri. De asemenea, pentru a reflecta spusele doamnei Mașrom, finanțarea este foarte importantă, îndeosebi când vorbim despre droguri, dorim să ne asigurăm că există finanțare transversală. În ceea ce privește activitățile viitoare, aș sublinia câteva care reflectă încă o dată spusele doamnei Maastrom referitoare la economia legală și la atragerea de fonduri în această economie. Una din propunerile noastre pe care le vom prezenta în curând se, reface, se uh, referă la contrafacere și anume la contrafacerea monedei euro. Sperăm să aibă un efect disuasiv asupra activităților criminale care se ocupă de contrafacere și lucrăm la ora actuală la această propunere. O altă propunere e legată de interesele financiare și protejarea intereselor financiare. Credem că e foarte important deoarece uh, vizează frauda și alte activități neregulate care sunt în detrimentul bugetului UE. Poate fi vorba de câștiguri ilicite uh, de amploare, de multe ori uh, activitățile care suminează bugetul UE sunt desfășurate de grupări criminale, cu toate că nu avem încă informații concrete. Dar e vorba de fonduri UE din banii contribuabililor care sunt uh, deviate, sunt pierdute uh, și ajung în buzunarele acestor grupări. Datele cele mai importante provin din rapoartele înaintate de statele membre către OLAF. E vorba de 600 de milioane în cazul fraudei și uh, de o sumă mult mai mare în cazul neregularităților, care de multe ori s-ar putea să nu fie intenționat. În ceea ce privește așadar frauda, 600 de milioane, s-ar putea să fie vorba de o sumă mai mare, nu știm exact, dar ne-am putea Ehm, imagina că o anumită parte a activităților nu este raportată. Știm în aceeași timp că rata de condamnare pentru fraudă împotriva bugetului UE e destul de scăzută în statele membre din mai multe motive, de exemplu prostituția nu este urmărită întotdeauna, cazurile nu ajung întotdeauna în instanță și cred că e foarte important să luăm măsuri, așa cum a spus și serviciul juridic al Parlamentului. Acum există un temei juridic uh, precis în tratat. Și cred că această directivă va fi atât în beneficiul uh, anchetatorilor, cât și procurorilor și judecătorilor să uh, facă progrese și să depășească amalgamul de legislație pe care le avem la ora actuală în UE. În ceea ce privește inițiativele de îmbunătățire ale structurii Uniunii Europene, am înțeles că Eurojustul s-ar putea să fie prezent la întâlnirile viitoare și vor avea în, con- în consecință posibilitatea de a vă explica mai în detaliu activitatea lor. Acum, după 10 ani, Eurojust joacă un rol esențial în coordonarea activităților, în deosebire în situațiile transfrontaliere. Statisticile lor sunt pe o traiectorie ascendentă și la ora actuală, Eurojust se concentrează în statele membre pe punerea în aplicare a unei decizii din 2008 care se referă la operațiunile de la capacitatea operațională de cooperare. Există noi posibilități de dezvoltare și consolidare a Eurojust și după 10 ani există într-adevăr măsuri pe care le-am putea lua pentru a îmbunătăți eficiența și pentru a direcționa și mai bine aceste agenții. Vom analiza propunerile acestea pentru a încerca să facem ca această agenție să, funcționează, să funcționeze și mai bine. Am discutat, bineînțeles, și cu colegii noștri de la DG Home, uh, împreună cu doamna Maustrom care elaborează o propunere referitoare la Europol. În ceea ce privește Eurojust, ar trebui să vă vorbesc de asemenea despre uh, procurorul european, despre care s-a vorbit înainte, derivă din tratatul 86 al tratatului, că activitățile acestui uh, parchetului se va concentra asupra protejării intereselor financiare. Am demarat procesul nostru de analiză gândindu-ne să prezentăm un raport anul viitor, vom realiza consultări, tocmai am încheiat una pe internet și vom încerca să organizăm consultări și în viitor cu diversi actori implicați, Parlamentul este bineînțeles implicat, Există multe, multe laturi de analizat ale acestui subiect extrem de complex, centralizare, decentralizare, responsabilitate, legătura între Eurojust, EPO, OLAF și așa mai departe. Prin urmare, dacă comisia dumneavoastră dorește să intre în amănunte, să înainteze idei, să facem un schimb de opinii, mi se pare foarte, foarte bine, pentru că există multe întrebări pe care le putem aborda. Câteva cuvinte de încheiere referitor la recunoașterea reciprocă a sentințelor și uh, încrederea reciprocă. Pentru a combate crima organizată în mod eficient, avem nevoie de uh, mecanisme rapide. Acesta este punctul esențial. Avem uh, conceptul deja uh, dacă vrem să mergem, să ne gândim la tratatul de la Haga, de exemplu. Și cred că recunoașterea reciprocă este piatra de temelie. Există numeroase instrumente în acest domeniu și majoritatea sunt aliniate la tratatul de la Lisabona acum. Însă, lucru care este tot cel mai frecvent este că uneori există o listă de încredere între statele membre care poate îngreuna punerea în aplicare a acestor instrumente de recunoaștere reciprocă. Există multe căi de depășire ale acestui obstacol. Una a fost menționată de comisarul Malmström și anume pregătirea. În uh, domeniul nostru am uh, prezentat o comunicare referitoare la pregătire pentru toți practicienii juridici. Ne concentrăm asupra procurorilor și judecătorilor. Considerăm că dacă acești specialiști înțeleg mai bine legislația europeană și uh, sistemele juridice uh, din fiecare stat membru, atunci încrederea reciprocă va crește și um, dispozițiile vor fi aplicate mai bine. Iată de ce promovăm ideea noastră a unui obiectiv uh, pentru 2020, când 700 de mii de uh, practicieni ar trebui să ia parte la cel puțin o sesiune de pregătire în legislație europeană. Și mulțumim Parlamentului pentru sprijinul uh, referitor la aceste activități de pregătire. Cam uh, atât în ceea ce privește această scurtă prezentare de ansamblu, s-ar putea să organizăm discuții mai aprofundate în viitor, dar cred că e un bun punct de plecare pentru uh, întrebările dumneavoastră și pentru discuțiile ulterioare. Vă mulțumesc! Grazie, direttore Knudsen. Per noi è stato fondamentale. Mulțumim, doamna Knudsen. Foarte important important uh, a fost că ați intervenit. Acum voi uh, dori să dau cuvântul intervenienților. Începem cu doamna Mathieu, dar după aceea vom reveni la doamna director. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Matio. Voi fi succintă, mai ales că doamna Clunțin a răspuns deja parțial la întrebările pe care vreau să îi le adresez. Vă mulțumesc că participați la această cea de-a doua reuniune a Comisiei CRIMS, care nu face decât să confirme această apropiere între cele două comisii, Comisia Europeană și cea um, a noastră. Dar, din păcate, am impresia că cooperarea polițienească este mult mai bună decât cea judiciară în ceea ce privește înfruntarea și lupta împotriva, împotriva acestei or- crime organizate. Mi se pare că lupta este un pic mai aprigă pe acest uh, front și în domeniul juridic um, au fost întâmpinate mai multe greutăți în ceea ce privește cooperarea uh, judiciară. Cred că dumneavoastră vă confruntați cu mai multe probleme și vreau tocmai să vă pun problema acestei formări a magistraților, a personalului din justiție. Dumneavoastră ne-ați venit cumva în întâmpinare, ați vorbit de acei 700 de mii uh, de magistrați pe care vreați să-i formați uh, într-un mod mai elaborat și vreau să vă întreb ce se poate face pentru ca tradiția judiciară să nu dăuneze luptei împotriva crimei organizate și Mă voi uh, referi aici și la e-portalul uh, uh, DigiJust, dacă este actualizat în mod, pe, în mod periodic, dacă puteți să ne dați mai multe informații despre cine face actualizările și așa mai departe. Și apoi, în ceea ce privește uh, um, um, ideea noastră dacă ați uh, lucra și uh, cu, în ceea ce privește etica magistraturii pentru a nu folosi um, o limbă de lemn, trebuie să știm că, această, că magistratura în general are probleme de etică și ce s-ar putea face în acest sens. Mulțumesc. Două minute. Domnul Gomez. Doamna Gomez. Mulțumesc. Aș vrea să o întreb, doamna Clusen, dacă DGG s-a uitat pe raportul uh, Parlamentului în ceea ce privește așa numitele CEA, investigațiile um, cu folosirea torturii, uh, recomandările din acest uh, raport Um, au menționat situația destul de nereglementată a, din aeroporturile noastre, mai ales în ceea ce privește uh, zborurile civile și uh, uh, impactul pe care l-a putut să le aibă acestea în ceea ce privește traficul de droguri, de persoane și așa mai departe. Deci mă, ref, mă refer aici la transporturile aeriene civile nereglementate sau ilegale. Uh, și acum o altă întrebare de, referitoare la faptul că ați menționat nevoia de standarde minime și de modul în care sunt aplicate actele normative pentru creșterea încrederii între statele membre. Ce fel de evaluare are DigiJust în legătură în cea, cu situația reală, mai ales, de exemplu, în ceea ce privește urmărirea în justiție a unor infracțiuni cu, legate de corupție, crimă organizată și spălare de bani. Pentru că am observat că problema nu se referă doar la procese, ci și la anchete, la investigații. După care urmează și procesele. Iau exemplu țării mele, Portugalia. Multe cazuri sunt uh, anchetate, nu se face acest lucru corespunzător și ajung la situații în care uh, la un moment dat uh, uh, pur și simplu crimele nu mai sunt anchetate, se renunță la urmărirea penală, sunt o serie de criminali, care, de infractori care nu sunt urmăriți, nu sunt condamnați, pur și simplu procesul se pierde undeva pe parcurs. Uh, Cred că acesta este un element foarte important și cred că aici Digi Just ar trebui să vadă ce se întâmplă în statele membre. Și, apropo, ați, menț- ați menționat uh, preocupările referitoare la bugetul Uniunii Europene, dar ce se întâmplă atunci cu cazurile evidente unde e vorba de bugete naționale care sunt afectate, mai ales uh, în țări care sunt uh, acum, fac acum subiectul uh, ajutorului european în condițiile de criză? Mă refer, de exemplu, la uh, achiziții uh, publice de armament uh, și acolo se știe clar că sunt niște nereguli și nu se face nimic uh, pentru condamnarea acestor infracțiuni și uh, știu că acesta este și cazul Portugalei și Uniunea Europeană nu are nicio măsură. Domnul Schilacachis. Eu am două întrebări. Prima, uh, se referă la fapte și cifre. V-ați referit la fraudă care afectează bugetul european um, și care s ar estima la 600 de milioane. E vorba de o cifră anuală sau de una totală? Pentru că aici vă întreb ce se întâmplă în realitate. Ce credeți dumneavoastră că se întâmplă? Uh, Există căi de a se măsura independent situația reală? Ce s-a făcut de către Digijus în acest uh, sens? Și cea de-a doua întrebare se, o reflectă cumva pe uh, ce a spus doamna Gomez. Este adevărat, uh, în Grecia există uh, un caz destul de mare referitor la spălare de bani, achiziții publice de armament și așa mai departe, despre care se vorbește și într-adevăr s-ar părea că e vorba de milioane de euro care au fost uh, uh, sustrase. Dar problema este una la nivel european, pentru că achizițiile publice de armament nu sunt făcute de către, o, nu implică o singură țară. E vorba de o țară care cumpără și alta care furnizează, unor mai sunt și intermediari. Și vă întreb, în cazul uh, unor astfel de anchete, s-a făcut apel, a, au fost solicitate uh, ajutoare, uh, în ține asta de justiția dumneavoastră. Mulțumim. Acum domnul Newton Dan. Și eu voi fi succint. Um, anchetele comune și echipele de um, investigare comune poate am înțeles -o greșit, dar a spus parcă 33. 33 pe an um, înființate sau cum? Mi se pare un număr foarte mic, având în vedere numărul uh, enorm de uh, infracțiuni uh, cu care ne confruntăm și din câte știu eu, aceste echipe uh, își dispută uh, șefia, cine se ocupă, cine conduce, britanicul, francezul, olandezul și așa mai departe. Și banii, la fel, câți, câți bani se alocă, nu, prea, nu toate forțele își pot își pot permite alocarea de bani către aceste mm, echipe și mm, e adevărat, 33 este îngrozitor, doar atât putem face. Și cea de-a doua întrebare se referă la faptul că dacă se mm, investigează eficiența, să vedem dacă funcționează echipele astea sau pur și simplu nu se ia nicio măsură. Aș vrea să vă întreb și eu, întrebați doamna președinte, ați vorbit uh, despre fondurile publice care sunt folosite de grupări de tip mafiot și e clar că e vorba de banii contribuabililor europeni care sunt afectați aici. Care fonduri care pot fi interceptate uh, Um, de grupări uh, infracționale. În programul de la Stockholm a existat o propunere legislativă pentru recunoașterea reciprocă a procedurilor penale. Și au fost uh, șapte state membre care au propus uh, mandat european în acest sens. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră referitor la acest subiect. Uh, thank you very much for these um, questions. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Voi începe cu prima dintre ele. Este clar că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a spori cooperarea atât uh, polițienească și judiciară și uh, cele două există numeroase tradiții, așa cum ați menționat și dumneavoastră și e vorba de un proces lent. Dacă știți, dacă ați fost luată la Eurojust, știți că acolo există culturi diferite atât la nivel european cât și în interiorul statele membre. Trebuie să facem presiuni, trebuie ca agențiile noastre de um, probleme, legate pe probleme de mm, interne și de justiție, trebuie să fie activate, trebuie să folosim um, fonduri, trebuie să uh, Ă, le încurajăm să aducă împreună forțele poliționești și judiciare și trebuie să recunoaștem că, trebuie, că durează până când se vor apropia aceste culturi europene și că vor exista și practici europene care vor fi elaborate, dar deocamdată um, noi uh, la Digi Justice încercăm să facem cât putem noi pentru a aduce, a realiza o conștientizare, pentru a mm, face publice rețelele, pentru a aduce acest aceste um, autorități împreună. Cât despre e-portalul, nu știu să vă spun uh, su, uh, cifre exacte, avem cam uh, 60.000 de accesări pe lună, devine din ce în ce mai ușor de folosit și vom începe în curând o campanie pentru conștientizare. Vrem să ne asigurăm că um, uh, juriștii, cei care uh, acționează în domeniul de dreptului, uh, juriști, avocați și așa mai departe, sunt uh, la curent cu acest instrument practic, pentru că ne trebuie un feedback din partea acestora și până acum a fost unul foarte bun. Avem și atât cetățeni și um, juriști care ne-au spus că ne trebuie mai multe campanii de conștientizare, de publicitate și asta vom încerca să facem și apoi uh, mi s-a mai spus de asemenea că ar trebui să fie un portal mai interactiv decât în prezent. Cât despre formare. Noi putem să um, avem rol de catalizator la nivel de, um, de Uniune, dar activitatea co- concretă trebuie desfășurată de autoritățile naționale. La nivel european putem să folosim um, um, asociații de avocați care sunt deja la nivel european sau rețele de formare mm, la nivel de Uniune, cu care avem contacte destul de strânse, astfel încât să ne asigurăm că se crește uh, constant numărul de programe de schimb de experiență, pentru că aceste rețele au uh, puncte de legătură în uh, școlile de pregătire în statele membre și dacă lucrăm cu toți partenerii și de altfel am solicitat de curând tuturor acestor organisme să trimite rapoarte referitoare la numărul de persoane pe care le formează. Vom încerca să agregăm toate aceste date, dar Până acum nu s-au făcut uh, eforturi de uh, agregare a datelor uh, și încercăm să vedem exact efectul de cascadă și numărul exact de oameni care sunt formați pe diverse domenii în acest sens. Au fost multe chestiuni care au fost menționate care țin de competența națională. În acest moment nu avem mandatul uh, de a uh, ne ocupa, de exemplu, de chestiuni legate de etică, așa cum a fost, cum a fost întrebată. Um, că um, avem un fel de abordare de uh, Uh, trans, legate de transpunerea um, la nivel național a normelor europene. Avem un fel de sistem de indicare și arătare cu degetul în cadrul neimplementării. Avem și niște strategii de implementare în care comunicăm statelor uh, care ar fi modalitățile de punere în aplicare și um, mă gândesc acum și la colegii de la DigiHome care uh, iau și ei în considerare măsuri specifice um, pentru problema corupției. cât despre protejarea intereselor financiare ale Uniunii, s-a, mm, subliniat faptul că noi nu ne ocupăm decât de finanțarea UE, de bugetul UE și nu ne putem, nu putem acoperi și bugetele naționale. Au uh, fost uh, mai multe mm, activități menționate aici care nu uh, țin de mandatul nostru. Noi ne referim doar la bugetul european. Cât despre statistici, mm, acele 600 de <coughs> milioane au fost menționate în uh, Uh, rapoartele OLAF. E vorba de rapoarte trimise de statele membre. Ce n-au trimis uh, uh, statele? Practic, aceste rapoarte depind de nivelul lor de activități, de cât de active au fost aceste state în desfășurarea de um, rechizitorii și de um, urmări în instanță. Noi nu facem astfel de investigații. Cât despre echipele comune de investigații, am tendința să spun că paharul este mai degrabă pe jumătate plin față de um, anii trecuți în care statele membre erau de foarte reticente în a se implica. În acest moment există o deschidere și la Eurojust, la Haga, s-au reunit uh, practicieni care să discute despre cum ar trebui să funcționeze aceste echipe mixte și au pus la, mm, la cale o serie de bune practici care au fost ulterior distribuite în statele membre. Și se pare că autoritățile judiciare din statele membre s-au obișnuit cumva cu ideea și uh, și-au mai schimbat puțin poziția și pe lângă cei care au participat la lucrările de la Eurojust și așa mai departe, mai sunt și alte cooperări uh, pur uh, bilaterale în care un două state lucrează împreună. Noi încercăm în continuare să tot ce ne stă în putință pentru a accelera aceste mm, proceduri și sperăm că aceste echipe vor, se vor bucura de succes. Cât despre întrebarea doamnei președinte legată de planurile referitoare la recunoașterea reciprocă a probelor, uh, Um, există acum o inițiativă din partea statelor membre care este aflată pe masă de discuții um, și acolo ne vom preocupa de problema plus valorii. E vorba aici încă o dată de feedback-ul pe care l-am primit de la practicieni și anume că aceste instrumente trebuie să aibă o plus valoare uh, atât în ceea ce privește mm, domeniul de aplicare și să nu fie prea multe uh, temeiuri pentru refuzarea acestora care să le facă greu de implementat. Mulțumesc! Mulțumim doamnei Knudsen. Succesul proiectului Eurostat depinde întotdeauna de cât de dispuse sunt statele membre să investească în acestea. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la acest schimb de păreri și sperăm să vă vedem în curând pentru că este foarte important pentru noi să lucrăm împreună pentru a găsi soluții noi și pentru a asigura succesul activităților noastre. Mulțumesc foarte mult! Acum aș vrea să revin la activitățile noastre, la ordinea noastră de zi. Mai sunt uh, comentarii. Doamna Gomez, mulțumesc, doamnă președinte. La diverse, aș vrea să propun ceva comisiei. Sper să fie sprijinită de biroul Orgit și anume ca pe lângă măsurile legislative să propunem, identificăm și măsuri practice. Cred că utilitatea acestei comisii ar fi aceea de a aduce o oarecare lumină sau o clarificare în ceea ce privește anumite state și cazuri uh, care, uh, în care se aplică măsurile legislative și procedurile. Aș vrea așadar să propun ca în linie cu ce a spus doamna Knudsen și uh, concentrarea instituțiilor europene asupra rapoartelor de corupție care implică bugetul Uniunii Europene și doar acesta, trebuie să spun că ne aflăm într-o criză foarte gravă care arată că există corupție la nivel extins, există um, uh, crimă organizată care îi, um, îi privează pe uh, contribuabilii noștri de banii lor. Eu aș sugera, așa cum a spus și colegul din Grecia mai devreme, ca în cazurile de achiziții de armament, cel uh, din Grecia care uh, este investigat în uh, Grecia și cazul nostru din Portugalia, unde ancheta este foarte lentă. Eu cred că aceste cazuri nu fac să arate decât că e vorba de o rețea europeană, pentru că depozitele erau unde, uh, că vânzătorii erau în Germania, cumpărătorii erau în Germania, în Portugalia. Uh, E vorba de niște sume imense de banii contribuabililor. E vorba de două țări care sunt acum beneficiare ale programului de uh, salvare european, de bailout. Și cred uh, că ar fi foarte interesant să vedem acest lucru. De fapt, uh, cazul a fost deschis de către procurorii portughezi și sunt deja oameni condamnați pentru corupție, e vorba de funcționari um, portughezi și greci. Um, se pare că investigațiile au continuat, un fost um, ministru a fost um, condamnat, dar în, în Portugalia nu se întâmplă nimic. Mi se pare foarte complicat, pentru că la vremea respectivă primul ministru era domnul Duran Bohos și spune că, nu spun că el este implicat, dar încă un motiv pentru care ar, ar trebui să fim uh, foarte preocupați de aceste aspecte și de toate părțile implicate în aceste contracte, probabil de două contracte paralele, uh, cel um, din Grecia și cel din Portugalia cu furnizori germani, trebuie să fim foarte um, activi în acest sens. Eu am tot depus plângeri uh, pentru că m-am simțit uh, răspunzătoare, am făcut uh, plângeri la, uh, mm, comisie, la uh, Direcția Generală a doamnei Malmström, la DG Market, la DG Competition și n-am văzut niciun interes de clarificare a acestui subiect. Aș propune ca uh, această comisie să se concentreze pe acest subiect și anume să clarifice astfel de cazuri concrete și pe baza acestora să identificăm uh, tipul de măsuri legislative și procedurale pe care se le propune la sfârșitul raportului. Plenty uh, to this committee. Grazie. Sigur, uh, există multe materiale pe care putem să lucrăm în, în, acest, în această comisie. Acum, doamna Mathieu este un gest uh, demn de laudă. Dar avem deja un program foarte încărcat. Nu ar fi poate uh, rolul Comisiei pentru apărare să facă o asemenea anchetă. Noi ne putem descurca cu programul nostru. Nu știu cum, vom, uh, cum o vom scoate la capăt cu un asemenea dosar dificil. Cred că colegii noștri de la apărare sunt mai în măsură să discute problema. Mulțumesc, doamnă Matiu. Am depășit uh, deja timpul alocat. Trecem acum la reuniunea coordonatorilor. Următoarea reuniune pe 19 iunie la 9 12.30, apoi de la ora 15 la 11.30. Acum începem uh, reuniunea coordonatorilor cu ușile închise. Vă mulțumesc. Oui,